meine Dragi colegi și dragi colege, vă rog să luați loc, vă salut. Începem ședința de după amiază. Continuăm cu punctul 15, legătură cu Indonezia, contextul regional și raportul uh, domnului Castaldo, care a fost deja pregătit. Tunisia, îmi cer scuze. Uh, este vorba de un Câștigătorul premiului Saharov este aici și vă rog pe Enza, pe doamna Enza Faida ah, care reprezintă pe Badavi ah, să o, o primim aici ah, ca reprezentantă, cum spuneam, a domnului Badavi ca purtătoare de cuvânt și o rog să vină aici. Aveți cuvântul? مساء الخير سيداتي سادتي أعضاء وعضوات البرلمان الأوروبي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 Äh, Mulțumesc. Se pare că interpreții din arabă nu sunt încă soțiți și salut uh, pe ceilalți câștigători ai premiului care sunt aici în sală, Ali Ferzat, un uh, satirist și desenator, caricaturist uh, din Siria, foarte cunoscut, care a venit, Vitali Ponomarev din Rusia. Mulțumim pentru tot ce faceți și urmărim cu îngrijorare ce se întâmplă la Moscova, ce face domnul Putin, care a lucrat și uh, în timpul lui Brezhnev. Salim Mahmud Mohamed Osman din Sudan, un jurist care mereu uh, s-a angajat și a luptat pentru uh, drepturile omului și a câștigat premiul Saharov în 2007, apoi Sofie Buso, reprezentanta uh, Reporter fără frontiere. Mulțumim pentru munca organizației pe care o reprezentați, care este foarte semnificativă și în zilele de azi, în special în Turcia. Sali Litvina, reprezentanta Asociației Jurnaliștilor din Belarus. Sperăm să vedem evoluții pozitive și în țara dumneavoastră, dat fiindcă sunt prevăzute discuții și cu guvernul. Apoi Taslima Nasren, jurnalistă, autoare, medic, umanistă care și-a uh, meritat toate laudele pentru tot ce a făcut și inclusiv pentru susținerea femeilor. Mă bucur că sunteți aici și am văzut că ați avut mare succes ca autoare și veniți din Bangladesh apoi Năsălin Bregovici, o activistă din Sarajevo pentru drepturile omului, care din 98, prin activitatea de jurnalist, a avut o influență foarte mare. Ne bucurăm că ați putut veni și sperăm să putem profita de prezența dumneavoastră. Se pare că putem începe. Aveți cuvântul. مساء الخير أشكركم على إتاحتي هذه الفرصة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 لي الشرف أن أكون بينكم وبينكن في هذه اللقاء الهام Vreau să vă mulțumesc, sunt foarte onorată și foarte fericită că mă aflu aici în Parlamentul European și vă aduc un mesaj din partea soțului meu, El Badawi, care e în închisoare de trei ani și uh, mă exprim și numele copiilor mei, cei trei copii ai mei care nu și-au mai văzut tatăl de trei ani. Sper că soțul meu va fi uh, în, în Parlament într-o zi și va veni să vă vadă în persoană și vă aduc și un mesaj de insistență din partea soțului meu în sensul unui rezultat pozitiv, pentru că libertatea de exprimare este o libertate pe care toți bărbații și toate femeile de pe, din această lume ar trebui să o aibă. Permiteți-mi mai întâi să uh, mă adresez în primul rând soțului meu, Raef Albadawi, uh, de aici și uh, voi profita de toate prilejurile care mi-au fost oferite. Fac același lucru și astăzi pentru că vreau să-i vorbesc de uh, ceea ce am în suflet. Raif, au trecut patru ani de când apartamentul a rămas gol pentru că nu mai ești alături de noi și trebuie să răspund întrebărilor copiilor. Mă întreb cum o să te primezi când o să te întorci. O să plâng? Cum o să fiu îmbrăcată? Ce o să-ți spun? O să pregătim ca de obicei uh, seara în familie, ne vom gândi ce mâncăm, ce bem, cum ne îmbrăcăm. Mă întreb de ce lipsești de atâta vreme. Mă întreabă copiii la fel și le-am spus că din cauza conflictului cu regimul uh, saudit uh, nu poți să călătorești. Dar aceste întrebări bântuie, însoțesc pe măsură ce cresc și eu mă bucur că îți seamănă, au îndrăzneala, curajul și inteligența ta. Uh, ești uh, mai liber decât cei care te țin prizonier. Uh, ai un nume în lume Uh, ți s-au deschis tot felul uh, de posibilități, mulți oameni liberi se, se luptă pentru eliberarea ta, familia, prietenii. Uh, de fapt, nu ești singur, nu suntem singuri. Solidaritatea, sprijinul lor înseamnă foarte mult pentru noi. Și voiam să mulțumesc celor de față, numelor tăi, tuturor vocilor libere din lume. Și numele tău, Raif, vreau să mulțumesc tuturor și mulțumesc și numele meu tuturor. Mulțumesc! Frau Heider, ich danke Ihnen sehr für Ihre einprägsamen Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și ne-ați transmis uh, acest mesaj și am văzut și această declarație de dragoste pentru soțul dumneavoastră, dar și o declarație care ne privește. Suntem datori să uh, insistăm, să ne angajăm pentru eliberarea soțului dumneavoastră și a tuturor celor care au curajul uh, să protesteze. Pot să vorbesc cât vreau, nu mă aruncă nimeni în închisoare pentru ce spun și uh, Asta înseamnă să fii jurnalist, uh, dar să fii jurnalist sau om politic curajos în Europa nu înseamnă de fapt chiar așa mare lucru pentru că curajul nu vine cu riscuri. Și mulțumim că ne amintiți că trebuie să ne ocupăm și de aceste lucruri, să nu le uităm și să nu uităm că suntem liberi atunci când toți oamenii sunt liberi. Deci mulțumesc din suflet pentru că ați venit. So, wir fahren jetzt in unserer Tagesordnung fort. Continuăm acum cu ordinea noastră de zi și o să ascultăm raportorul pe raportorul nostru, domnul Castaldo, în legătură cu situația din Tunisia în acest moment. Și există aici 27 uh, de propuneri de amendamente Poate că se poate să se găsească și propuneri de compromis, astfel încât pe 13-14 iunie să votăm în comisie și apoi în septembrie în plen. Dacă sunteți de acord și domnule Castallo, aveți cuvântul. Grazie, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc în primul rând, Aș vrea să îi mulțumesc și eu lui Ensaf Haidar, care a, ne-a făcut onoarea să vină astăzi în comisia noastră și aș vrea să mai repet încă o dată apelul nostru convins pentru eliberarea necondiționată a lui Raif Badavi, care trebuie să fie uh, eliberat cât mai repede, deținătorul premiului Zaharov, trebuie să fie pus în libertate, trebuie să fie uh, încet, să se înceteze acest proces uh, pentru toți cei care au decis să aleagă democrația. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat amendamente la raportul meu, pentru că, în general, uh, e vorba de amendamente foarte constructive, care arată și interesul pe care Comisia AFET îl aduce acestui subiect. Tocmai am terminat o reuniune foarte importantă cu raportorii din umbră, care m-au ajutat foarte mult cu o abordare foarte deschisă pentru ca să ducem la bun sfârșit aceste negocieri. Am propus 17 amendamente de compromis care acoperă punctele principale pe care le uh, atinge acest raport. Văd că s-au făcut eforturi foarte mari uh, din partea tuturor grupurilor politice pentru ca să ajungem la un raport uh, care să poată să fie susținut de către cât mai mulți. Suntem cu toții convinși că și Tunisia poate să fie un model pentru Africa uh, de Nord și pentru întreaga lume din această regiune. Este vorba de un exemplu în care relațiile bilaterale cu Uniunea Europeană au dus la un rezultat pozitiv și uh, sperăm să putem găsi un consens în legătură cu acest uh, subiect din partea tuturor grupurilor politice. Și um, baza, acest raport poate să fie o bază de negociere pentru ca să ajungem după aceea la un acord care să nu fie doar un acord de tip comercial, ci să fie un acord cu adevărat de parteneriat politic, de asociere adevărată care să transforme Tunisia într-un partener uh, prin excelență uh, cu Africa de Nord. Avem uh, încă câteva reuniuni cu raportorii din umbră, nu aș dori de aceea să vă dau prea multe detalii tehnice pe care va trebui să le mai rezolvăm în interiorul acestor reuniuni, însă aș vrea să folosesc această ocazie pentru ca să vă explic anumite noutăți la anumite elemente importante. În primul rând aș dori să mulțumesc și să felicit Parlamentul uh, tunisian, uh, Assemblée de représentants, care a luat o a, decizia unei legi cu privire la consumul narcoticelor uh, care a fost dezbătută chiar de curând și care va putea să alinieze infracțiunile în acest domeniu cu standardele internaționale, așa cum s-a cerut în raportul nostru încă deja de mai mult timp, uh, prin repetiția, repetarea amendamentului de compromis care conține acest subiect. Deci avem în fine o abordare mult mai curajoasă în ceea ce privește prevenirea astfel de probleme. Astfel de probleme. Aș vrea de asemenea să mai semnalez și colegilor importanța unui eveniment politic public care este chiar esențial. Weekendul trecut a avut loc al 10-lea congres în care cu 93% s-a votat o, o moțiune care a separat partidele politice de uh, aspectele religioase. Este un lucru foarte important, un pas înainte către o întărire al rolului partidelor uh, separat, uh, chiar dacă sunt partide de inspirație islamică, pentru ca să se garanteze tocmai o participare cât se poate de amplă la viața democratică a tuturor instanțelor din uh, Tunisia. Credem de asemenea și aici că Tunisia ar putea să devină un uh, model, un exemplu exportabil în regiune, în lumea islamică. Aș vrea să subliniez câteva contribuții pe care le-am primit în legătură cu libertatea presei, de exemplu. Am uh, ascultat și am auzit din partea mai multor colegi doleanțe în acest, dorin, în acest sens, uh, care fac acum parte din compromisul 4 și, uh, de asemenea, s-a mai acordat o atenție foarte mare și uh, tinerilor, care se regăsesc în compromisul 4, de asemenea. Altceva important, după părerea mea, este faptul că s-a făcut referire la cauzele profunde de radicalizare în compromisul 15, se va vorbi despre sărăcie, despre structura instituțională, dar vom mai avea ocazia în următoarea reuniune pe care o vom avea joi în urma plenarei să discutăm despre aceste detalii. Mulțumesc încă o dată colegilor și sper să putem finaliza cât se poate de repede discuția pe acest raport, care se dorește a fi un semnal foarte puternic al comisiei noastre, un semnal convins de susținere de, pe parcursul democratic al Tunisiei. Vrem să oferim expertiza Uniunii și suntem convinși că acest raport poate să fie un pas foarte important în această direcție pentru ca să putem câștiga această bătălie care, cred eu, este un cel important pentru Parlamentul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să rămânem tot în italian acum, pentru că din partea PP-ului dau cuvântul domnului și după aceea domnului Panzeri. Nu, nu e o întâmplare să fim toți italieni acum, sigur. Mulțumesc foarte mult, vreau să-i mulțumesc colegului Castaldo pentru cum a muncit în acest dosar. E un raport extrem de echilibrat și mai ales vreau să-i mulțumesc pentru faptul că ne-a implicat pe noi raportorii din umbră în acest parcurs. Avem în spatele nostru deja un drum foarte important pe care l-am parcurs prin dezbatere esențiale pe tema Tunisiei și acum am intrat de fapt în subiectul ca atare. Foarte mulți deputați știu că s-au făcut pași înainte care sunt excelenți. După ce am ascultat uh, și uh, ceea ce a spus soția domnului Badavi, știm că, de fapt, această scrisoare de iubire pe care a transmis-o aici uh, soțului ei arată că ne aflăm într-o, într-o um, situație în care se poate face un pas înainte în ceea ce privește libertatea și cucerirea libertăților și democrației. Tunisia are nevoie de ajutor. Acest raport se bazează pe patru piloni foarte importanți. În primul rând se bazează pe faptul că este nevoie să se continue procesul democratic în Tunisia care este într-o fază de maturizare, dar trebuie să fie susținut în continuare chiar și cu pași mici. E vorba de o datorie din partea Europei să îndeplinească această sarcină și Parlamentul trebuie să funcționeze, trebuie să funcționeze toate grupările care sunt uh, reprezentate acolo noi uh, am discutat cu reprezentanții Parlamentului pentru că de multe ori ei nu știu cum să aducă Parlamentul la funcționare. E nevoie de aceea de un imbold, un impuls din partea noastră pentru ca să funcționeze din punct de vedere democratic această instituție. Al doilea pilon este cel economic și eu aș vrea să îl rezum în felul următor. Orice cheltuială și e vorba aici de foarte multe concrete, lucruri concrete care trebuie fa- uh, făcute în Tunisia, dar oricum, orice euro cheltuit acolo este un euro pe care de fapt îl cheltuim pentru siguranța și securitatea noastră. Așa cum uh, știm că intervențiile noastre sunt așadar concrete, sunt în toate sectoarele, dar au o cauză comună. E vorba de securitate, în primul rând, pe care nu trebuie să o subevaluăm în niciun fel, mai ales având în vedere situația actuală. Sunt milioane de um, persoane care trăiesc în Tunisia și care joacă un rol foarte important, de exemplu, și în, așa cum trebuie să o facem și cu Turcia trebuie să îi susținem pe acești oameni într-o manieră demnă. Iar apoi, bineînțeles, vorbeam și de securitate, care este evidentă. Toate acestea se regăsesc în raport. Apoi, trebuie să vorbim de mobilitate, de cercetare, de educație, ă, subiecte foarte importante. Politica de vecinătate ne oferă instrumentele ca să facem mai mult și e bine să folosim și alte instrumente, pentru că Europa ar trebui astăzi să pună la dispoziție pentru aceste țări mai multe instrumente pentru tineri aceasta e problema cea mai mare. Ocuparea, studiile, educația și susținerea culturii în Tunisia, pentru că cred că lumea ne dă dreptate când spunem că șomajul este foarte mare în Tunisia și deci în rândul tinerilor apare un fel de neliniște și nemulțumire față de situația în care trăiesc, care pot să împingă către radicalizare, de exemplu, către terorism. Mulțumesc foarte mult domnului Castaldo pentru cum a lucrat la raport. Astăzi chiar putem spune că s-au făcut uh, pași importanți înainte cu cele 17 amendamente de compromis care au putut să demonstreze încă o dată armonia dintre noi și uh, cred că și la sfârșitul săptămânii vom putea să finalizăm uh, reuniunile de negocieri între ra raportorii din umbră și raportor și putem să contribuim astfel foarte concret la pașii înaintea unei țări care este extrem de importantă în standardul democrației din regiune. Mulțumesc, Antonio Panzeri are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez și eu faptul că s-a lucrat foarte bine la acest raport și vreau să mulțumesc uh, încă o dată raportorului pentru pentru abordarea foarte serioasă și pentru disponibilitatea sa foarte mare. Mie mi se pare că vorbim aici din ce în ce mai mult de un raport esențial care ar putea să traseze o linie politică adevărată a Parlamentului European în domeniul acesta, în ceea ce privește Tunisia. Și cred că pot spune și că obiectivul este cel de a oferi toate instrumentele necesare pentru ca să favorizăm o dezvoltare și o creștere pentru această țară mai ales având în vedere atentatele teroriste care au avut loc în ultima vreme și care au frânat, de fapt, uh, sectorul turistic în mod uh, considerabil. După cum a spus și colegul meu Ceza, înainte tema Libiei, care este vecină, în continuare aduce obstacole în calea dezvoltării Tunisiei. Eu cred că noi trebuie să facem ceea ce avem de făcut încă până la capăt. Am uh, considerat Tunisia ca fiind o prioritate politică Trebuie investit în ea nu numai politic, ci și financiar și economic. Și uh, acest raport este și o invitație față de Tunisia pentru ca să-și facă și ea datoria în ceea ce privește reformele și pentru ca să fie mai flexibilă activitatea legislativă. O țară care are nevoie de reforme economice și sociale trebuie să facă, bineînțeles, și ea pașii săi. Având în vedere că, de fapt, cadrul politic este în mișcare în Tunisia, trebuie să nu uităm că ar trebui să dăm adevărata valoare a acestor uh, instrumente, cum ar fi congresul, de exemplu, uh, care a avut loc acum câteva zile, și nevoia de a separa religia de acțiunea politică. Mai mulți observatori internaționali au tins să spună că este vorba de fapt de un fel de cosmetizare din partea partidului uh, lui Nadar, dar și eu aș spune că și dacă e vorba de o cosmetizare, într-un moment în care se afirmă totuși dorința de separare între activitatea politică și activitatea religioasă, atunci deja putem spune că este vorba de un jalon esențial în istoria acestei țări. Eu zic, deci, că trebuie să înțelegem până la urmă ce înseamnă această schimbare, cât de mic ar fi și să ajutăm, să susținem și să încurajăm orice pas în direcția aceasta, pentru că ea duce automat la o creștere, la o dezvoltare a Tunisiei. Așadar, în concluzie, mi se pare că acest raport uh, poate să aducă o plus valoare și pentru toată lumea, pentru toată lumea, în general. Domnul Bashir, din partea ECR, vă rog. Very briefly, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc colegilor pentru reuniunea raportorilor din umbră pe care tocmai am avut-o. Vreau să-i mulțumesc raportorului lui Fabio, în special pentru felul în care a abordat negocierile. Iarăși, structura raportului său l-a făcut să fie foarte concentrat și ușor de citit. Suntem în etapa de compromis și ECR poate susține multe în general, trebuie să dăm un mesaj clar de sprijin Tunisiei. Dezvoltările economice vor fi baza stabilității și securității în Tunisia. Creșterea va duce la bogăție și la locuri de muncă pentru cetățenii obișnuiți și împreună cu educația va crea și posibilități pentru cei mai tineri care îi vor îndepărta de radicalizare. Să nu uităm nici faptul că și asistența macroeconomică gestionată atent poate ajuta, dar trebuie să fie însoțită de beneficii microeconomice, adică putem construi poduri, aeroporturi, dar dacă ne ocupăm de probleme aparent minore, cum ar fi accesul la apă, vom avea mai multe șanse să convingem pe tunisianul uh, obișnuit. Pentru liberal, doamna desarnez. Mulțumesc. Uh, vreau să felicit raportorul pentru un raport excelent și pe fond și foarte inspirat în abordarea și în filozofia, filozofia sa. Aceasta ar fi prima observație. Știți cu toții de ce trebuie ca noi, Uniunea Europeană, să ajutăm Tunisia. E ceva esențial, crucial pentru Tunisia, dar și pentru Europa fiind o țară, una din rarele țări, prea rarele țări, care să fi început cu adevărat o tranziție democratică și să amintim că și Premiul Nobel pentru Pace um, a recunoscut acest lucru, a consfințit acest lucru. Deci sunt uh, de acord cu colegii care au spus că decizia lui Denada este salutară de a separa politica de religie și ceva înscris într-un text fundamental, în momente în care confuzia între stat și religie dă naștere, bineînțeles, la foarte multe destabilizări în foarte multe țări. Deci, susținem Tunisia în tranziția sa democratică pentru că, susține, ă, pentru că trece printr-o criză economică și șomajul, mai ales în rândul tinerilor și mai ales în sudul țării, a ajuns la nivele record. Știți că turismul era un vector al creșterii și că, din păcate, din cauza atentatelor suferă acest sector și că acest lucru e foarte grav pentru dezvoltarea economică a Tunisiei. Trebuie să o susținem pentru că problemele de securitate sunt uriașe. Am vorbit de atentate, dar aș putea vorbi și de frontiera cu Libia, cu, de destabilizarea care se face acum în Libia, de traficul de arme uh, care trece în bună parte prin Tunisia. Aș putea vorbi și de refugiații care pleacă din Libia și merg către Tunisia și tot ce înseamnă asta ca probleme pentru țara respectivă. Deci trebuie să o ajutăm să fim la înălțimea așteptărilor. Cred că am făcut deja destule. Uh, am votat în primul trimestru al acestui an trei texte foarte importante. Am votat rezoluția privind parteneriatul economic și politic între UE și uh, Tunisia. Am fost chiar președinta grupului de urmărire a acestui uh, proiect uh, acum câteva minute. Apoi am votat și măsuri de urgență, chiar dacă n-a fost ușor, pentru a sprijini cote suplimentare fără taxe pentru uleiul de măsline și apoi în Comisia pentru Comerț Internațional am votat un ajutor de 500 de milioane de euro. Când am spus că a uh, votat acest ajutor suplimentar, să nu uităm că nu le dăm pur și simplu banii, ci sunt împrumuturi ori Tunisia are uh, datorii destul de mari, nu e primul împrumut pe care îl acordăm și ar trebui văzut dacă la nivel european nu există perspective posibile, așa cum au făcut Franța și Germania, care și-au transformat o parte din datoriile Tunisiei către ele în uh, investiții foarte concrete pentru, și foarte utile pentru țară și cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească și la această posibilitate foarte realistă și de sprijin uh, foarte țintit uh, pentru dezvoltarea Tunisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vergea! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu aș vrea să <clears throat> îi mulțumesc colegului Castaldo pentru modul uh, foarte agreabil în care am reușit să colaborăm și să găsim maxim de compromisuri care să satisfacă pe toată lumea, pentru că suntem cu toții convinși că trebuie să ajutăm Tunisia, că Tunisia joacă un rol cheie și că este important din punct de vedere politic de a susține tranziția democratică în această țară. Uh, mi-amintesc că unui prieten mi-a explicat după primăvara arabă că Revoluția franceză n-a durat doar un an, deci să nu uităm că n-au trecut decât 5 ani și că democrația este un proces de lungă durată și că mulți dintre cei care ne aflăm aici o știm. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă în continuare Tunisia este problema socială, pentru că de fapt, uh, nu s-au făcut progrese sociale absolut deloc de la Revoluție. Sărăcia, șomajul, a spus-o marier mai devreme, pe bună dreptate, disparitățile dintre regiuni, că această sărăcie și acest șomaj sunt în special uh, semnificative în sudul și sud-estul, uh, în sud-estul Tunisiei. Așadar, și o să reacționez la ce a spus Mariel de Sarnez. În cadrul procesului de ajutoare din venită de la Uniunea Europeană, e important ca parteneriatul să meargă în direcția cea bună din punct de vedere economic și social <coughs> și Uniunea Europeană să nu privilegieze anumite interese în detrimentul intereselor Tunisiei, pentru că dacă facem asta, lucrurile astea ne se vor întoarce ca un bumerang și ne vor lovi în față și cred că aceste probleme sociale netratate eh, deja fac foarte multe eh, probleme în Tunisia. S-a insistat asupra nevoie de a lupta împotriva terorismului. Eh, Tunisia se confruntă cu o problemă gravă în domeniu. dar lupta antiteroristă nu trebuie să se facă în detrimentul libertăților și drepturilor omului care sunt încă fragile, mai ales libertatea presei și în general a independenței media, a bloggerilor. Cred că nu am insistat suficient asupra faptului că odată cu această lege antiteroristă Tunisia a întărit uh, pedapsa cu moartea și asta nu mi se pare că merge în sensul cel bun. În ce privește emigrația, vreau să subliniez că de, la, de când a început războiul civil în Libia, uh, Tunisia a primit un milion de refugiați libieni și nu doar libieni de altfel, dar mulți oameni care au fost izgoniți uh, de războiul din Libia, deci cam numărul celor care au venit anul trecut uh, în Uniunea Europeană deci uneori ar trebui să începem să mai facem uh, astfel de paralele. Un milion de refugiați într-o țară mică de 10 milioane de locuitori și un milion uh, pentru Uniunea Europeană care are 500 de milioane de locuitori. Cred că guvernul nostru trebuie să reflecte uneori asupra acestor lucruri și, foarte pe scurt, parteneriatul nu poate fi doar econ uh, economic și de aceea Uh, oferim susținere Parlamentului tunisian, care este esențial. El nu are mijloacele de a funcționa, deși are foarte multe responsabilități, trebuie să primească și mijloacele. Importanța uh, este de asemenea de a susține societatea civilă și ca ajutoarele Uniunii Europene să nu agraveze și mai mult datoria tunisiană care a ajuns de la 40 la 50% din PIB în 5 ani în mare parte din uh, cauza împrumuturilor statelor membre și mai ales ale Franței, problema egalității între femei și bărbați, problema mobilității și mai ales mă îngrijorează să văd că din ce în ce mai mulți tineri din Maghreb în general, dar mai ales din Tunisia, uh, obțin din ce în ce mai greu vize ca să-și facă studiile în Uniunea Europeană. Uh, asta este un alt semnal pe care îl trimitem și în fine, mi se pare important ca reformele economice și sociale absolut necesare să nu se facă în detrimentul economiei locale în Tunisia, în detrimentul agriculturii tunisiene și a IMM-urilor tunisiene și să susținem o serie de proiecte de economie socială, în special, care sunt pe cale să înflorească în Tunisia și asta, de asemenea, mi se pare important Atât am avut de spus, domnule președinte. Domnul Parniu. Domnule președinte, dragi colegi, vreau să salut uh, activitatea colegului Castaldo și a tuturor uh, celor care au contribuit la acest raport. Cred că avem un raport care uh, indică drumul de urmat pentru Uniunea Europeană în, cazul, în cadrul uh, unui efort de întărire, cum a spus și antevorbitorii mei, de întărire a ajutorului Uniunii Europene pentru Tunisia. Eu am uh, fost în Tunisia la Suse, 18-19 uh, aprilie, la invitația unor organizații locale. Am fost acolo sub patronajul primului ministru tunisian și am participat la deschiderea conferinței în hotelul în care s-au produs atentatele de anul trecut, soldate cu 38 de morți, au fost uciși de groanțele teroriștilor. Pentru noi a fost important să fim acolo ca să arătăm că Tunisia face față acestui terorism. Și cu ocazia acest celor uh, două zile de conferință petrecută la Suse, am constatat că situația economică este uh, teribilă. 80% din hotelurile de la Suse și Monastir sunt închise de în iunie anul trecut, deci aproape un an, pentru că nu mai vine niciun turist european uh, în această țară. Deci cred că e de asemenea o nevoie de recâștigarea încrederii din partea europenilor și asta uh, se face prin uh, măsurile de securitate cu cele, pentru cele 160, 170 de kilometri de frontieră comună cu Libia, pentru că știm că situația în Libia e foarte instabilă și asta înseamnă că adesea se produc uh, atacuri teroriste în sudul Tunisiei care mențin starea de puternică insecuritate în Tunisia și de aceea, dincolo de ajutorul economic pe care trebuie să-l întărim, trebuie de asemenea să uh, luăm niște dispoziții de securitate și mai puternice privind această frontieră comună și să continuăm să încercăm să uh, lucrăm pentru a obține unitatea statului libian, pentru că dacă vom avea un guvern puternic, un stat puternic, asta va îmbunătăți și situația de securitate în Tunisia. Mulțumesc, domnul Galer. Ehm, mulțumesc. În calitate de cineva care merge, de persoană care merge în mod periodic în Tunisia încă din 2011, mă bucur foarte mult de consensul foarte larg de care ne bucurăm aici și mulțumesc foarte mult colegului Castaldo pentru faptul că în raportul său a putut să reflecte exact acest uh, consens larg. Dânsul a reușit să menționeze toate aspectele care sunt relevante pentru noi și să le enumere și vreau să mai subliniez încă o dată și eu că mi se pare extrem de important ca să îl susținem pe colegul nostru în Parlament, pentru că sunt atât de multe lucruri importante pe care trebuie să le rezolve și pe care trebuie să aibă ocazia să le pună în aplicare, dar dotarea de care se bucură nu este cu siguranță la nivelul la care ar trebui să fie pentru ca toate aceste sarcini să poată fi îndeplinite. Aș vrea să mai subliniez încă un aspect important. Încă de la începutul uh, momentului în care l-am cunoscut pe Nahta, am vorbit despre Partidul Islamic și nu islamist. am avut tot timpul senzația că o majoritate a partidului său este pentru înțelegerea religiei ca un, pe un reper de valori și nu pe, ca pe un, o platformă politică. Și cred că tocmai uh, această separare care se face acum uh, prin definirea ei în platforma program mi se pare un pas extrem de important înainte și cred că și noi din partea noastră ar trebui să salutăm acest pas înainte. Noi avem interes ca islamul și democrația să rămâne compatibile și nu numai în teorie, ci și în aplicare, pentru că un partid atât de puternic care își trece această separare chiar în platforma program mi se pare un lucru extraordinar de pozitiv. S-a propus în raport, în domeniul economic al raportului, să fie inclusă Tunisia în programul COSME, programul de competitivitate a întreprinderilor și mai ales uh, susținerea IMM-urilor, ceea ce salut în mod deosebit. Este nevoie și de o reformă a sectorului agricol, ceea ce se menționează în raport din nou. Însă, dragi colegi, eu cred că dacă susținem acest raport, va trebui să fim sinceri și mai departe și în același timp consecvenți va trebui, de exemplu, să deschidem piața noastră pentru produsele din partea IMM-urilor din Tunisia sau pentru produsele agricole din Tunisia și nu trebuie să fie o cale cu sens unic, ci trebuie să fie valabil și invers această deschidere. Eu zic deci că reforma care va fi de succes acolo va depinde totuși de consecințele pe care le tragem noi aici și de acțiunile pe care le luăm noi, care ar putea fi și în favoarea noastră. Și cred că toți ar trebui să susțină până la capăt, deci, ideea. În ceea ce privește siguranța și apărarea, eu zic că ar trebui să mai analizăm încă o dată în dialog uh, cu tunisienii de ce au nevoie, iar ceea ce necesită trebuie să le și oferim. Până la urmă, Tunisia este un avampost al nostru față de Orientul Mijlociu. Tot ceea ce se întâmplă prost acolo vine și până la noi în valuri. Deci este, dacă nu altceva, în propriul nostru interes să acționăm așa și dacă nu vedem acest ajutor numai financiar, ci trebuie să ne asigurăm ca tunisienii să poată să aibă succes în lupta împotriva terorismului și împotriva altor amenințări de mare actualitate. Este și în interesul nostru, asta este ceea ce doresc să subliniez și de aceea am menționat aspectele pe care le-a menționat și colegul meu în raport. Pe total, sunt convins că vom avea un semnal pozitiv uh, puternic către prietenii noștri din Tunisia și o să încurajăm să continue pe această cale nevoioasă, pentru că în final Tunisia trebuie să ajungă într-o situație în care oamenii care locuiesc acolo văd o perspectivă pentru ei, pentru că se creează locuri de muncă, pentru că există creștere economică și pentru că ei au șansa să rămână în țara lor, până la urmă găsindu-și un loc acolo. Mulțumesc! Eu, Mr. Castaldo. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnul... Mulțumesc, domnule președinte. Ai văzut, numai pentru voi am făcut asta. Trebuia să vă vorbesc în română. Uh, dar o să continui în uh, italiană oricum, după cum am avut uh, ocazia să ascultăm în intervențiile anterioare ale colegilor, s-a creat acum o situație care uh, nu este întotdeauna, de fapt, obișnuită, dar ar putea să devină pe viitor o regulă și anume o convergență foarte importantă între grupuri, dincolo de sensibilitățile care au fost exprimate și pe care am reușit să le topim, de fapt, în interiorul acestui raport cu munca de negociere între raportorii din umbră. Văd, uitându-mă la toate observațiile pe care le-au făcut colegii acum, mai ales pentru relansarea sectorului turistic care a fost foarte lovit după atentate, în um, ultimii ani. Deci se vede deci nevoia de a relansa imaginea Tunisiei, de a um, ajuta Tunisia pentru a-și recâștiga credibilitatea și uh, ținând cont de eforturile foarte mari care s-au făcut în domeniul securității în ultimii ani. Este așadar foarte important să ajutăm și la lupta împotriva sărăciei, împotriva șomajului, împotriva dezechilibrelor regionale, care sunt până la urmă baza problemelor sociale care au apărut în această țară și care au fost menționate tocmai și înainte. Aceste probleme sunt riscul cel mai mare pe care îl are țara aceasta în, la adresa stabilității democratice. Aș vrea să mulțumesc foarte mult și colegilor care au intervenit, pentru că e vorba de o activitate orizontală până la urmă și uh, Parlamentul are o delegație comună cu Tunisia în delegația parlamentară mixtă, care este de asemenea un organ în care putem face destul de multe. Domnul președinte Panțeri va folosi cu siguranță această posibilitate într-o uh, relație bilaterală care se va ocupa deci de mai multe dosare, colaborare pe cele două laturi ale Mediteranei între Uniunea Europeană și Tunisia și noi considerăm că prin intermediul acestei activități să putem da un răspuns orizontal de care avem nevoie, un răspuns uh, fundamental uh, împotriva terorismului care, cred eu, va trebui să găsească și uh, acțiuni concrete, așa cum a spus domnul Galer, uh, pentru IMM-uri, pentru sectorul agricol care sunt, de fapt, uh, jaloane ale economiei tunisiene. Considerăm foarte importantă și coordonarea cu Comisia INTA prin colega de Sarnez, pentru ca să avem o abordare orizontală, complexă și exhaustivă, ca să orientăm activitatea noastră în pas cu pas, mână-mână cu ceea ce se face și la nivel european. Astfel să putem transmite un semnal coerent din partea noastră către interlocutorii noștri că susținem 100% uh, tot ceea ce se întâmplă pe toate planurile și va trebui totuși să mai facem pași înainte pentru ca să se poată realiza așa ceva. Oricum, eu susțin, așa cum am spus-o și, și a spus-o și Comisia INTA, eu susțin, deci, um, o evoluție macroeconomică prin intermediul acestor ajutoare și trebuie să rămânem concentrați pe provocările care țin de securitate, care sunt o prioritate absolută, și pe problema Libiei, care în continuare creează obstacole foarte mari uh, pe acest drum pozitiv. Avem o îngrijorare foarte mare în legătură cu uh, um, recunoașterea Guvernului de Unitate Națională uh, este un lucru extrem uh, de, de greu. Stabilitatea Libiei uh, este și obiectiva, obiectiva uh, al ONU și stabilitatea noastră depinde de această stabilitate din regiune, după cum a spus și colegul nostru Ceza înainte, fiecare euro pe care îl investim în stabilitatea Tunisiei economice, sociale sau de alt gen va aduce un profit pentru noi direct ceea ce este valabil nu numai pentru țările din uh, zona mediterană, mă refer aici la italieni, la francezi, care suntem imediat foarte atinși de acest lucru, dar trebuie să se înțeleagă Toată lumea trebuie să înțeleagă că este valabil pentru întreaga Uniune. Problemele noastre sunt comune, rezoluțiile, susținerea sunt uh, importante, trebuie să vină din toate părțile și uh, este un moment istoric. Foarte mulți uh, colegi au vorbit despre noua orientare a Congresului uh, Partidului Islamic, enada care um, se bucură, deci, de o nouă, o nouă direcție și, deci, Parlamentul European trebuie să fie lider în susținerea activităților parlamentare. E adevărat că mai sunt dificultăți foarte mari eh, în ceea ce privește armonizarea grupurilor. Instrumentele materiale însă și economice și, ehm, în general, eh, alocarea de fonduri din partea Parlamentului nu sunt încă suficiente. E nevoie de mai mult. E nevoie de mai mult pentru crearea unui moder, stat modern eh, republican, însă trebuie să dăm imbolduri pentru ca să se facă mai mulți pași în această direcție și uh, cred că asta este ceea ce se întâmplă și uh, în grupul pe care îl conduce domnul Galer, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru implicarea în acest grup. Tunizienii au nevoie de un semnal puternic din partea noastră și sunt convins că dacă continuăm pe această cale o să reușim să îl transmitem. Mulțumesc! Well, thank you very much. With this... Mulțumesc foarte mult! Încheiem așadar această dezbatere. Votul uh, va avea loc uh, pe 13-14 iunie și votul uh, din plenară va fi în septembrie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea studiului comandat de AFET și numit elemente pentru strategia Uniunii Europene pentru relațiile cu Iranul după, după acordul nuclear. Așadar, aș vrea să vă anunț că uh, în altul reprezentant, doamna Mogherini, a mers în Iran pe 16 aprilie împreună cu șapte comisari Aș vrea de asemenea să vă informez că avem uh, un nou raport de, uh, din propria inițiativă, domnul Howitt este raportor prin relația cu Iranul după acordul uh, nuclear și AFET a cerut un studiu pentru a avea niște sugestii concrete în legătură cu modul în care se pot dezvolta relațiile cu Iranul. Studiul a fost scris de domnul dr. Ruzbeh Parsi, care este directorul Uh, grupului de cercetare UE Iran de la Universitatea din Lund uh, din Suedia, doamna Diana Ezvandari uh, de la studii, Departamentul de Studii Internaționale de la King's College Marea Britanie, domnul Parzi ne va prezenta concluziile studiului. Aveți 10 minute aproximativ ca să vă prezentați concluziile, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi prezenta concluziile principale și principalele argumente ale raportului. Argumentul nostru principal este că Uniunea Europeană și Iranul, pentru a stabili relații mai bune, trebuie să aibă un dialog mai structurat și mai susținut și asta, acesta trebuie să aibă o dimensiune strategică care să nu se bazeze doar pe rezolvarea problemelor imediate, ci să aibă o relație mai complexă și mai robustă și capabilă să supraviețuiască inevitabilele momente de conflict și dezacord. Iran are, a avut două alegeri foarte importante în ultimii ani. Prima a fost uh, cea pentru președinte, iunie 2013, câștigată de Hassan Rouhani, ceea ce a permis o nouă inițiativă pentru rezolvarea problemei nucleare, care s-a concretizat în iulie 2015. În februarie anul acesta și după aceea la sfârșitul lui aprilie, Iranul a avut uh, alegeri parlamentare, unde s-a văzut din nou că populația în general a votat pentru cei care vor o relație mai bună și mai deschisă, în special cu Europa și cu Vestul în general. Deci, din acest punct de vedere, în acest moment putem vedea că uh, stelele s-au aliniat, ca să spunem așa, astrele s-au aliniat pentru ca Iranul să aibă o relație mai bună cu Uniunea Europeană. Raportul apoi uh, discută detaliile și principiile unui astfel de dialog. Aici, evident, uh, elementul cheie este păstrarea lecțiilor majore învățate uh, din uh, dialogul uh, grupului de dialog pentru rezolvarea chestiunii nucleare, ceea ce s-a și întâmplat. Deci dialogul trebuie să fie bazat pe reciprocitate și nu pe tutelaj, pentru că acesta nu va funcționa. Printre zonele în care putem, ne putem gândi că se poate dezvolta cooperarea între Uniunea Europeană și Iranul, sigur, dincolo de comerț și afaceri, sunt chestiuni legate de siguranța energetică pentru Uniunea Europeană, dar și alte zone cum ar fi transferul de tehnologie, schimburile academice, mediul și creșterea sustenabilă. Acestea sunt domenii în care Uniunea are și expertiză și interese și Iranul are nevoi și înțelege că o cooperare cu Europa ar fi în beneficiul său. Evident, sunt domenii în care nu suntem de acord și în care Uh, Iranul este criticabil, dar sunt și domenii în care iranienii au critici față de Uniunea Europeană. Aceste chestiuni nu ar trebui să fie uitate sau ignorate, dar pentru ca acestea să progreseze, să fie rezolvate sau măcar să se ajungă la o înțelegere comună uh, în legătură cu dezacordul care există, aceste domenii, aceste subiecte trebuie abordate într-un context mult mai larg și într-un cadru uh, care trece dincolo de cel mai înalt nivel politic. Și am sugerat, de exemplu, crearea unei serii de comitete de lucru cu funcționari publici și cu experți tehnici din ambele părți care să se ocupe de anumite probleme, mai degrabă decât să transformăm totul în uh, subiecte de negociere politică la cel mai înalt nivel. Există de asemenea domenii de preocupare comună, în special când vine vorba de situație regională, dacă ne uităm la instabilitatea din Irak și din Afganistan și, evident, războiul civil din Siria, unde Iranul este unul dintre cei câțiva actori implicați și unde, pe termen lung, dacă conflictul sirian se va rezolva, participarea iranienilor la masa negocierilor este inevitabilă. Și acestea sunt domenii unde nu avem întotdeauna aceleași poziții cu Iranul, dar pentru ca aceste probleme să se rezolve, Iranul trebuie să fie la masa negocierilor și pentru asta trebuie să vorbim cu ei și nu doar să transmitem niște mesaje spre ei. Și sunt câteva domenii în care există atât co- posibilități de cooperare și de a rezolva uh, chestiuni uh, care până acum au fost mai degrabă motiv de conflict decât de cooperare. Uh, unul dintre efectele conflictelor, efectele secundare ale conflictului din regiune, evident, se este reprezentat de refugiați, de migrație, de cei care fug de război și violență. Acesta este unul dintre lucrurile care ne arată că atunci când e vorba de ce se întâmplă în regiune, eh, Iranul și Uniunea Europeană sunt practic în aceeași barcă, pentru că orice se întâmplă în această regiune nu afectează doar Iranul, ci și Uniunea Europeană. Prin urmare, este în interesul nostru strategic să avem un dialog susținut cu toate părțile implicate sau capabile să influențeze conflictul care ne afectează pe toți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Howitt, raportorul nu este alături de noi. Avem colegi coordonatori? Domnul Preda. Doriți să interveniți? Nu. Domnul Tanoc? Nu? Altcineva? Domnul Nu, domnul Bugner, mă scuzați. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Văd unele deficiențe în acest raport. De exemplu, la pagina 17 se spune că activitățile comerciale vor crește vor îmbunătăți situația populației uh, din Iran. Eu consider că se va întâmpla exact contrariul, pentru că gărzile revoluționare vor pune mai întâi mâna pe acești bani, acești bani care vor intra în Iran ar putea fi folosiți pentru a reprima și mai mult populația. Deci trebuie să fim atenți Poate că e o, o viziune foarte pesimistă aceasta, dar e cu siguranță o posibilitate pe care trebuie să o luăm în seamă. Deci, haideți să fim atenți la acest punct. Următorul punct, pagina 11, punctul 4.4. Probleme de mediu. Aici, marea catastrofă, și știu ce spun când vorbesc despre catastrofă, catastrofa de, la, de lângă lacul Urmia este complet uh, ignorată în acest raport. Siguranța nucleară uh, există un reactor de cercetare uh, făcut într-o colaborare cu țările occidentale. Acest reactor deja a fost pornit. Cred că acest raport are nevoie de anumite îmbunătățiri și uh, Trebuie să meargă în mai multe detalii și mai în profunzime în anumite, în anumite puncte de vedere. Mulțumesc. Președintele, domnul Boștinaru, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, două comentarii scurte care reprezintă și niște preocupări. Mai întâi, ar trebui să, avem aten- să fim atenți la rolul jucat de Iran în, în criza uh, financiară, și în bine și în rău trebuie să consider că toate, considerăm că toate dialogurile noastre cu Iran ar trebui să explorăm în aceste dialoguri și uh, modalitățile prin care putem preveni uh, ca uh, rolul jucat de Iran acolo să fie un motiv de stricare a relațiilor între noi și ei. Trebuie să discutăm foarte onest acest subiect. Și al doilea lucru care e și mai alarmant, se pare că există o concentrare din ce în ce mai mare de armament în mâinile Hezbollahului armamentul traversează Siria și dacă acumularea armamentului în mâinile Hezbollahului va ajunge la un anumit nivel periculos, există riscul unei confruntări pe scară largă între diferiți actori din regiune. Dacă acesta este un subiect uh, foarte sensibil și ar trebui să-l discutăm ar trebui să-l discutăm uh, deschis și onest cu Iranul, dar e bine să fim avertizați și să nu uh, ne iluzionăm acum și să nu trăim uh, cu utopii. Trebuie să fim ferm pragmatici și să punem pe masa discuțiilor aceste chestiuni extrem de critice. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Mai este cineva? Aparent nu. Așadar, domnule Parsi, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dați-mi voie să răspund la aceste chestiuni care au fost invocate. În ce comerțul cu Iranul și că asta ar fi mai ales în beneficiul gărzilor republicane. Cred că e o înțelegere oarecum simplistă a modului în care societatea și economia iraniană funcționează. Gărzile republicane reprezintă un actor politic și economic foarte important, dar economia Iranului este mult mai diversificate și nu e doar în mâinile unui grup mic de oameni, mai întâi. În al doilea rând, din experiența noastră cu alte țări care au fost supuse unor embargouri și sancțiuni masive, este clar că aparatul represiv al statului este ultimul care este afectat de sancțiuni din punct de vedere economic. Dacă vă uitați la cazul Irakului în anii 90, puteți vedea că, indiferent, indiferent cât de mult i-am strâns cu ușa, orice bani avea guvernului Saddam Hussein, aceștia se duceau către aparatul de represiune. Deci, cu tot respectul, în ce privește această preocupare cu garda republicană, orice facem noi sau nu facem noi, tot vor avea bani. Ideea comerțului cu, Iran este, cu Iranul este ca acesta să beneficieze pentru țară ca și pentru noi și să beneficieze pentru țară asta înseamnă mai puțin șomaj, mai multă bunăstare pentru oameni în general și mai multe domenii în care vor interacționa direct cu noi, Eh, și e vorba nu neapărat de interacțiuni politice. Deci, practic, folosim economia ca să permitem mai multe căi de interacțiune. Va însemna că ajungem să, vom ajunge să uh, avem opinii eh, paralele sau că populația va deveni euro, pro-europeană imediat? Nu, nu este nicio garanție în direcția asta. Dar ideea este că izolarea de până acum nu a adus niciun beneficiu pentru cei cu care noi am simpatizat. Deci poate ar fi momentul să încercăm o altă strategie, una care să permită mai multe căi de conectare între tot felul de grupuri și asta, să sperăm, va deschide și societatea iraniană pentru cei care locuiesc acolo. Începește uh, lacul Urmia, nu l-am menționat, am putut să îl menționăm ca pe un caz special. Este într-adevăr un mare dezastru de mediu, dar nu e singurul este cel care a primit cea mai multă atenție din partea mass media pentru că este dramatic să vezi cum dispare aproape un lac. Dar dacă ne uităm la chestiunea aceasta structurală, vedem că ea, doar, ea e doar vârful icebergului. Marea problemă într-o țară ca Iranul este faptul că apa nu e reciclată, de exemplu. Într-o țară în care uh, Uh, intrarea apei în sistemul de mediu e foarte instabilă și faptul că timp de trei decenii a existat urbanizare în masă, fără planificare suficientă, planificare urbană, și faptul că există deșertificare. Așadar, toate aceste probleme există de mulți, mulți ani, dar acum au ajuns cumva într-un punct critic uh, și în anumite orașe sunt mari probleme cu apa și uh, sunt din ce în ce mai dependente de ploile sezoniere uh, ca să spere că pot avea apă suficientă până la iarna următoare. Deci lacul Urmia este important, dar dacă îmi permiteți, sunt probleme structurale mult mai mari, uh, unde, de exemplu, tehnologia de mediu pe care statele Uniunii Europene și industriile noastre uh, cu know-how-ul pe care îl au, ar putea fi un mare beneficiu pentru orașele din Iran. În ce privește rolul Iranului în Siria și relația cu Hezbollahul, da, cred că ideea aici nu este că încercăm să ne facem că nu vedem că sunt relații de putere în regiune care majoritatea statelor membre, pe care majoritatea statelor membre le consideră în detrimentul nostru sau periculoase. Ideea este că pentru ca noi să avem un dialog strategic și susținut cu Iranul, Trebuie să ținem uh, cont și de ceea ce ei consideră că e interesul lor național. Asta nu înseamnă să spunem că au dreptate sau să cedăm pe un anumit punct, ci doar să înțelegem că există o anumită raționalitate în ceea ce fac și că asta nu, e, nu se reduce neapărat la dorința de a ne enerva pe noi. Trebuie, are legătură cu percepția lor asupra pericolor și despre modul în care consideră ei că securitatea lor este în pericol. Nu trebuie să fim de acord cu acele lucruri, dar cel puțin trebuie să ținem cont de ele atunci când avem o discuție. Și acesta este motivul principal pentru care vorbim despre un dialog al legalilor, nu de un tutelaj. Dacă o să avem un dialog în care noi le spunem eh, ce trebuie ei să facă pentru ca, sau să schimbe pentru ca noi să-i băgăm în seamă, asta nu va avea niciun efect. Nu o să funcționeze. Ei nu se consideră suficient de slabi ca să poți să țip la ei sau să le dai lecții despre cum trebuie să se comporte. Și asta, în opinia mea, e una dintre principalele lecții pe care le putem uh, uh, învăța din negocierile nucleare. Atâta timp cât nu ținem cont de percepția lor asupra lucrurilor și de prioritățile lor, asta nu înseamnă că suntem de acord cu ei. Dacă nu ținem cont de ele, asta înseamnă că negocierile nu se duc nicăieri. Numai în momentul în care a existat o reală reciprocitate, deci nu doar așa ca un cuvânt frumos, atunci negocierile au uh, progresat. Și nu e niciun motiv să credem că această lecție nu se poate aplica și altor chestiuni. Haideți să nu încercăm să reinventăm roata. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume o dezbatere comună despre acordul de parteneriat și cooperare cu Turkmenistanul. Raportoare este doamna Ramona Mănescu, colega noastră. Aș spune că e vorba de o continuare a discuțiilor noastre pe tema acestui acord, unde s-au propus 186 de amendamente unele cerând amânarea ratificării acestui uh, acord. Înțeleg că doamna raportor s-a pus de acord în legătură cu raport, uh, împreună cu raportorii din umbră, uh, cum că înainte de a avea consimțământul Parlamentului trebuie să se aducă un nou set de parametri domnul Toivo Clar, care e la diviziunea care se ocupă de um, la Serviciul de Acțiune Externă de aceste probleme, este alături de noi și dau cuvântul doamnei Ramona Bădescu, Mănescu, pardon, pentru a lua cuvântul și a ne prezenta pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc secretariatului Comisiei AFET și raportorilor din umbră pentru buna cooperare și pentru tot ce am făcut împreună și, de asemenea, reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă a Uniunii. Informațiile și cooperarea din partea acestui serviciu au fost foarte utile și benefice acestui dosar și vreau să asigur Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene că membrii Parlamentului, chiar dacă au luat decizia pe care au luat-o în reuniunea cu raportorii din umbră sunt dispuși să se implice și să susțină acest efort în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului și statului de drept în Turkmenistan. Știm cât de mari au fost eforturile uh, Serviciului de Acțiune Externă pe acest dosar deja. Așa cum spuneți, urmarea amendamentelor propuse de către colegi, și a dezbaterii și schimbului de opinii pe care l-am avut cu reprezentantul uh, reprezenta, uh, special al Uniunii, domnul Burian, și mai ales după reuniunea pe care am avut-o eu și raportorii din umbră, am ajuns la concluzia că există o majoritate clară care dorește ca în af că nu există, de fapt, o majoritate clară pentru consimțământ în afet și deci am hotărât să luăm o hotărâre înțeleaptă, aș spune. Să cerem biroului extins, AFET, să ia în calcul posibilitatea de a suspenda această recomandare în vederea unui consimțământ și rezoluția însoțitoare până când se ajunge la un consens clar în AFET, astfel încât să putem vota pozitiv acest acord de parteneriat și cooperare. Acesta a fost mesajul clar din partea tuturor grupurilor politice. Vrem să votăm acest acord, vrem să dăm consimțământul, dar cu anumite condiții, ca să susținem cu adevărat reformele din Turkmenistan. În același timp, am solicitat deschiderea unei proceduri separate care să permite Parlamentului să-și exprime uh, poziția privind acest acord de parteneriat și cooperare, un raport provizoriu, supus regulii 99.3. Propunerea de astfel de raport provizoriu ar însemna, în primul rând, să includem câteva elemente esențiale pe care le-am agreat în reuniunea cu raportorii din umbră, cum ar fi pașii pe care trebuie să-i facă autoritățile turcmene în legătură cu drepturile omului și statul de drept, reforme reale, apoi mecanismele de reformă, inclusiv informații care trebuie oferite de către Serviciul de Acțiune Externă Parlamentului și, bineînțeles, lansarea procedurii pentru a avea Uh, o misiune la Ashkebat, cea care ni se pare importantă și utilă pentru atingerea scopului. Dacă Parlamentul va adopta rezoluția pe baza unui raport provizoriu al AFET, atunci poate să urmărească evoluțiile și îndeplinirea criteriilor stabilite în mod periodic și, bineînțeles, dacă progresele sunt considerate a fi suficiente, atunci AFET ar putea hotărâ să relanseze procedura pentru consimțământ în vederea unui vot pozitiv pentru acordul de parteneriat și cooperare, care suntem cu toții de acord este necesar. Așteptăm cu toții decizia biroului extins, care probabil va fi luată astăzi, și știu că secretariatul a distribuit deja o scrisoare pentru raportorii din umbră, deci suntem cu toții bine informați. Iar în ceea ce privește conținutul acelui raport provizoriu, o să lucrez îndeaproape cu raportorii din umbră și o să ne punem de acord în, cu, în legătură cu conținutul acestui raport. Voiam să subliniez și efortul susținut al reprezentantului SAE în discuțiile cu autoritățile turcmene și trebuie să recunoaștem că deja s-au făcut pași înainte, s-au obținut rezultate bune, cum ar fi faptul că Turkmenistanul a adoptat deja un plan național de măsuri pentru drepturile omului pentru 2016-2020, plan adoptat și cu ajutorul experților ONU și cred că acest lucru ne arată că există voință și, deci, speranță că se va face și mai mult în Turkmenistan. Așteptăm decizia pe care o va lua astăzi biroul extins al AFET și anticipez cu nerăbdare cooperarea viitoare cu raportorii din umbră, în primul rând și cu reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, astfel încât să mergem și mai departe și până la urmă să ajungem la un vot pozitiv pentru acordul cu Turkmenistanul, acordul de cooperare și parteneriat. Mulțumesc! Acum, conform regulilor noastre, raportorii din umbră trebuie invitați să intervină. Avem numai un coleg care e raportor din umbră, domnul Domnul Bettini, sunteți singurul prezent. Aveți cuvântul. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei raportor Mănescu pentru că, într-adevăr, s-a regăsit într-o situație din punct de vedere politic foarte complicată și a reușit să facă un raport excelent, ținând cont și de propunerile pe care le-a făcut de amendamente de compromis, spun acest lucru, pentru diferitele instanțe, pentru diferitele observații care s-au făcut pentru diferiții actori, așadar implicați, a reușit să împace foarte bine diferitele grupuri. De fapt, întrebarea care se pune este foarte simplă. Înainte, e foarte util să se aprobe, să se adopte acest acord de parteneriat și cooperare și în același timp trebuie să legăm această adoptare de o îmbunătățire vizibilă a situației drepturilor omului într-o țară în care problema drepturilor omului este în continuare foarte nerezolvată, foarte deschisă și libertatea presei, libertatea de exprimare, libertățile civile nu sunt încă garantate, pentru că Turkmenistanul rămâne în continuare unul, una din țările în care, care se află în coada clasificărilor internaționale pe această temă. Așadar, soluția pe care noi am încercat să o dăm și pe care în final am găsit un acord este o soluție destul de simplă. Noi trebuie să stabilim Turkmenistanului anumite obiective care trebuie să fie verificabile, măsurabile și concrete și care să ne dea semnul la momentul potrivit că Turkmenistanul nu că trebuie să-și rezolve, nu că trebuie să-și rezolve toate problemele pentru că n-ar fi realist, dar care să ne arate că Turkmenistanul a luat în serios aceste obligații, nu este numai retorică, deci face legi, dar care le și aplică, nu care rămân după aceea nepuse în aplicare. Deci noi, noi trebuie instrumentele care să verifice că Turkmenistanul cu adevărat face pași înainte, pași concreți și realiști. Nu cerem luna de pe cer, dar cerem uh, ca să se îmbunătățească, de exemplu, condițiile de viață a multor persoane care sunt în suferință și care au o valoare simbolică pe uh, calea renuirii în această țară. Iată de ce această propunere este într-adevăr foarte importantă pentru că pune o condiție, de fapt nu înseamnă că se, pune, se fac pase înapoi, ci tocmai se stabilește un parcurs foarte important pentru ca să putem să și urmărim ce se întâmplă. Deci, eu uh, sunt absolut de acord cu atitudinea raportoarei din acest raport și cred că este extrem de important ca și în colaborarea cu SAE-ul să putem uh, să stabilim acest uh, parcurs pentru că și Serviciul de Acțiune Externe are ca obligație și are și ca obiectiv realizarea acestor uh, progrese de care se vorbește aici. Avem o delegație cu Uniunea Europeană și Turkmenistanul uh, a fost deja de mai mult timp obiectul discuțiilor noastre. Am pus aceste probleme de mai de mult. Calendarul uh, este cunoscut, e destul de dificil de stabilit exact când trebuie să se întâmple totul, dar am putea iniția foarte repede cu acest angajament pentru ca să avem cât mai repede un rezultat uh, concret. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mezerich, please. Mulțumesc, domnul Mezerici. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze raportoarei, pentru că n-am fost de la început aici, dar știu foarte bine care e poziția dumneai, pentru că am discutat-o îndelung în reuniune. Și grupul susține, bineînțeles, pe doamna raportoare și decizia ei. Ceea ce trebuie lămurit dar asta revine mai degrabă biroului extins decât uh, celor din această reuniune, e care să fie textul raportului provizoriu. Dacă vrem să-l folosim apoi pentru discuțiile viitoare sau dacă găsim cu totul alt tip de text. Dar astea sunt detalii tehnice. Cel mai important este, așa cum uh, a subliniat foarte bine colegul acum câteva clipe, e că ce încercăm să realizăm aici nu e să tragem de timp, să blocăm consimțământul, să împiedicăm acest acord cu Turkmenistanul, ci să avem o cale de succes rezonabilă și pentru îmbunătățirea drepturilor omului și a domniei dreptului în această țară și uh, noi considerăm că sunt obiective care pot fi atinse. Dacă avem obiective rezonabile, atunci vom putea genera activități dezirabile pentru întreaga regiune, nu doar pentru Turkmenistan. Întreaga regiune ne, ne interesează, dar Turkmenistanul este un caz foarte important. Încă un lucru pe care nu l-am discutat în reuniune, e o problemă politică, e modalitatea optimă de implicare a Convenției de la Veneția în legătură cu propunerile de modificări constituționale și așa mai departe. Ni se pare că ar fi justificată o intervenție, o evaluare a Comisiei de la Veneția și întrebarea ar fi cum să facem acest lucru. E o întrebare pe care o adresez întregii comisii a FED. Și subliniez, suntem perfect de acord cu doamna raportor, suntem gata să cooperăm și pe viitor. Mulțumesc! Domnul Curan. Mulțumesc. Două observații subcinte. Mulțumesc, doamne raportor, pentru strădanile sale de a duce acest dosar mai departe și pentru modalitatea creativă prin care se asigură că rămâne implicată. Cred că intrarea în vigoare a acordului cu Turkmenistanul ar fi dus la valorificarea uh, la maximum a relațiilor noastre și ar fi dat uh, Uniunii o poziție mai bună de dialog cu această țară. Și pentru a reitera ce spuneau și antevorbitorii, acum e important să rămânem implicați politic, să menținem aceste uh, insistențe și să nu repetăm uh, greșelile făcute acum doi ani când am pus așa la sertar acest dosar. Trebuie organizată o delegație oficială în această țară care să evalueze situația pe teren și să continue să intensifice contactele personale cu cei din Turkmenistan. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan. Și acum dau cuvântul șefului Diviziei pentru Asia Centrală la Serviciul de Acțiune Externă. Așa cum știm cu toții, relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Turkmenistan sunt guvernate de un acord comercial din 98. Cu alte cuvinte, cadrul actual pentru discuția despre uh, drepturile omului și uh, evoluțiile politice e foarte uh, restrictiv acum și e clar că de aceea am prefera să se înainteze pe calea ratificării acestui acord de parteneriat și cooperare pentru că ne-ar oferi uh, ceva important din punctul nostru de vedere și anume o platformă importantă. Vă asigur că împărtășim îngrijorările dumneavoastră legate de drepturile omului și de situația lor în această țară și ridicăm în discuție aceste probleme, dar numai acordul va stabili un cadru juridic necesar pentru un nou context de negocieri și va permite discuțiile în continuare cu această țară și serviciul de acțiune externă, în special în altul reprezentant, a răspuns favorabil la cererea Parlamentului ca solicitările de informații privind implementarea cerințelor noastre privind de drepturile omului să fie împărtășite. Mai concret, am avut cam 50 de întâlniri cu secretariatul AFET, cu raportori, raportori din umbră, aproape de toate grupurile politice în ultimul an pentru a aduce uh, informații la zi despre situația din Turkmenistan. Am avut și um, o videoconferință cu membrii Parlamentului înainte de discuțiile interparlamentare cu Turkmenistanul și am uh, oferit sprijin în legătură cu situația drepturilor uh, și a dialogului privind drepturile omului din 2015. cum face la fel și cu evenimentul din 2016 care a avut loc la Bruxelles și menținem legătura și cu societatea civilă și am informat Parlamentul și despre cazuri punctuale de pe, despre persoane dispărute sau uh, care au ajuns în închisoare. Uh, și vice, doamna vicepreședinte uh, Mogherini a discutat cu președintele Comisiei, domnul Brock, pentru a dis, uh, des, pe tema strategiei privind drepturile omului. Trebuia ca întâlnirea să aibă loc după vizita Parlamentului în Turkmenistan, dar din păcate aceasta a fost anulată și noi putem să reprogramăm atunci când uh, este convenabil și pentru Parlament. Iar în ceea ce privește Comisia de la Veneția și implicarea ei în redactarea noi Constituții din Turkmenistan. Acest lucru a fost semnalat și discutat la al, în al optulea dialog privind drepturile omului cu Turkmenistanului, care a avut loc pe 8 mai la Bruxelles și vicepremierul Turkmenistanului a arătat că această țară salută contribuția oricărei organizații la redactarea sau comentariile vis-a-vis -vis de proiectul de Constituție. În ceea ce privește deschiderea unei delegații a Uniunii Europene, am mai spus și în prealabil că suntem perfect de acord cu ideea că ar fi bine să avem o delegație în toată regula, dar e și o problemă de buget care până acum a împiedicat Serviciul de Acțiune Externă să aibă o delegație uh, de sine stătătoare acolo. Aceste cu constrângeri bugetare se mențin și, bineînțeles, cu sprijinul Parlamentului European poate că se vor găsi posibilități în plus. În acest sens, avem totuși un birou de legătură la Ashkebat și ambasadorul uh, responsabil și pentru această țară e ambasadorul nostru la Ankara. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul din nou doamnei raportor Doamna Ramona Monescu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit în această dezbatere. Este adevărat că am discutat în mare detaliu despre acest acord de parteneriat și cooperare și despre nevoia de a achiesa la acest uh, acord pentru că, așa cum au spus și domnul Cucan și alți colegi, e singurul instrument care poate impune ceva Turkmenistanului, autorităților din Turkmenistan. Deci vrem să dăm acest consimțământ, dar raportorii, colegii din um, um colegii raportorii din umbră au spus pe bună dreptate că e nevoie de mai mult, de mai multe eforturi din partea Turkmenistanului în ceea, în ceea ce privește drepturile omului, domnia dreptului, reformele necesare și, prin urmare, nu vrem să blocăm acest proces, să dăm înapoi. Vrem doar să ajutăm și să demonstrăm că susținem întru totul și că ne implicăm politic până la capăt și tocmai de aceea am găsit și acest compromis. Să avem un raport provizoriu, conform regulii 99. Noi considerăm că acest lucru ne va permite să menținem subiectul în discuții și să-i acordăm în continuare statutul de prioritate. Vrem ca cât mai curând să ne dăm consimțământul pentru acest acord de parteneriat și cooperare și să susținem astfel Serviciul de Acțiune Externă și strădanile sale în cooperarea cu Turkmenistanul. Mulțumesc! Very much, uh, Madame Mănescu. Mulțumesc, doamnă Mănescu. În urma acestei dezbateri e clar că trimitem dosarul la biroul extins care va hotărâ dacă dă curs cererii raportoare, așa cum a fost prezentată aici, inclusiv suspendării procedurii în curs și deschiderea unei proceduri noi și apoi comisia va fi informată. Mulțumesc pentru acest punct 18 de, de pe ordinea de zi și trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi și anume comunicarea strategică a Uniunii Europene în vederea contracarării propagandei împotriva sa în Uh, um, efectuată de părți terțe. Un subiect foarte pertinent, foarte de actualitate, dată fiind uh, comunicarea prin comunicarea globală, mai ales în spațiul internet și uh, raportor este doamna Fotiga de la ECR, care va prezenta detaliile acestui raport. Va fi primul schimb de opinii în legătură cu această comunicare strategică pentru combaterea propagandei. O rezoluție foarte oportună și cred că ne va ajuta să discutăm despre dezinformare, contrainformare, război informatic hibrid pe care îl vedem mai ales în legătură cu relațiile cu Rusia, parteneriatul estic, relațiile cu Ucraina, cu referendumul recent din uh, țările de jos, dar și în legătură cu acordul de asociere UE-Ucraina, care s-a purtat în spațiul public a fost clar că a trebuit să ne luptăm, să ne susținem poziția și să arătăm adevărul. Și pentru a menține o poziție puternică în această dezbatere, trebuie să recunoaștem tacticile uh, oponentului, uh, să ne adaptăm la ele și din acest punct de vedere s-au făcut pași importanți deja și în serviciul de acțiune externă. Există acțiuni și unități speciale pentru contracararea propagandei. Cred că acum și Parlamentul are un prilej foarte bun să-și exprime poziția și recomandările pentru celelalte instituții despre cum putem fi mai eficienți în contracararea propagandei și în susținerea pozițiilor noastre și a valorilor democrației și uh, drepturilor omului și domniei dreptului. Și în acest sens dau cuvântul doamnei Fotiga, raportoarea noastră. Aveți cuvântul, vă rog. Stimate domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Nu aș putea să fiu mai de acord cu dumneavoastră în legătură cu importanța de a fi luat această decizie în cadrul biroului Parlamentului, fapt care ne permite un raport din proprie inițiativă Permiteți-mi, vă rog, să încep și cu uh, mulțumiri către diferitele persoane care m-au ajutat foarte mult în, în redactarea acestei prime versiuni. Aș vrea să mulțumesc în primul rând uh, secretariatului AFET, mai ales uh, doamnei Ioana Kaminska și vreau să Mulțumesc și reprezentanților SAE și uh, directoarei Silvia Monzato și uh, Jill Sportman, care, sunt reprezent- care au fost responsabili direct cu acest raport din partea instituțiilor UE pentru ca să facă parte din această campanie de contracarare a uh, propagandei din partea uh, statului islamic și uh, cred că este extrem de important uh, și să menționăm aici propaganda pe care, la care suntem supuși din partea Federației Ruse, mai ales în legătură cu anexarea Crimeei și cu acțiunile din Ucraina în decursul uh, acestor uh, ultime, ulti, acestor ultime ani. Aș vrea să îmi exprim în primul rând uh, mulțumirea pentru explicațiile date de către înaltul reprezentant cu privire la amenințările cu care se confruntă Uniunea Europeană. E vorba de o amenințare foarte mare. Um, aceasta a fost, de fapt, amenințarea cea mai mare în uh, Est din partea Federației Ruse în ceea ce privește comunicarea strategică și mai uh, concret în domeniul crizei uh, din Estonia, ceea ce a dus la, o, la crearea unor instituții specifice și uh, la alte incidente, alți factori importanți, cum ar fi, de exemplu, războiul din Georgia și alte încercări de a afecta concret autonomia Georgiei, autonomia teritorială și după aceea următorul pas care a fost anexarea Crimeei. Mai există și un alt, alt aspect nou care este recunoscut de către mai mulți actori în comunitatea internațională. E vorba de o amenințare cu care ne confruntăm din partea Sudului, destabilizare de la Marrakesh către Bangladesh și alte amenințări legate de terorism, atât în afară cât și în vecinătatea noastră imediată, dar și în cadrul uh, teritoriilor uh, cu care suntem vecini. Vorbesc aici de organizații precum Al-Nusra, Al-Qaeda și Daesh. Aș putea să menționez multe dintre ele, iar natura acestei amenințări este de așa natură încât atinge nu numai uh, vecinătatea noastră externă a Uniunii, dar și um, frontierele sunt atât de neclare încât și um, alt, teritoriul statelor membre este în pericol. Trebuie să constatăm și să descriem și să înțelegem faptul că există un aspect uh, de complexitate în legătură cu această comunicare. Trebuie să încercăm să găsim soluții care să fie bine orientate față de fiecare stat membru, care este supus unei propagande în ceea ce privește mai ales propaganda din partea Kremlinului. Foarte mulți reprezentanți grupuri politice sau persoane din societatea civilă au spus că preferă să vorbească despre rolul Kremlinului ca atare. Trebuie totuși să știm și că în ceea ce privește comunicarea strategică, trebuie în același timp să ne confruntăm cu actori statali și nestatali, precum organizații de uh, precum Daeshul. Uh, e clar că ne aflăm într-un război asimetric. Însă, în uh, cazul Ucrainei, S-au făcut eforturi și din partea statelor pentru ca să se combată această asimetrie. E o temă foarte complicată. A fost foarte dificil să găsim uh, o structură pentru raport din cauza tocmai acestor noutăți în, uh, în natura războiului. Vreau să mulțumesc foarte mult tuturor celor pe care i-am numit înainte, dar și raportorilor din umbră care m-au ajutat, uh, m-au ajutat să fac uh, precizările necesare. Contribuția directorului executiv, domnul Pomianovski, a fost de asemenea esențială. Cred că am fost uh, a fost bine că am putut prezenta această temă, o temă foarte complicată, care însă deja a suscitat anumite remarci din partea uh, Federației Ruse. Această reacție chiar înainte ca prima reacție, ca primul document să fie trimis uh, secretariatului. Se pare că funcționează informațiile, s-a a trecut foarte repede informația aceasta despre ceea ce noi doream să, să descriem în uh, raport. Foarte mulți politicieni, mai ales din vechile state membre ale UE, au uh, spus cât de traumatic sau traumatizant a fost pentru ei să afle că cetățenii în propriile lor țări, cetățeni uh, tineri mai ales, vor să se ralieze ISIS și eventual să se întoarcă după aceea pe teritoriul statelor membre pentru ca să comită atentate, pentru ca să participe la războiul asimetric împotriva propriei societăți. Este foarte traumatizantă această informație. Iar dorința de a, încer- de a înțelege natura amenințărilor este clară, este necesară, trebuie să definim căi și mijloace de contracarare care să fie de succes și care să funcționeze cât se poate de bine. Aș vrea să mai mulțumesc și pentru pasul foarte mare înainte care s-a făcut, aș putea spune chiar un jalon, datorită președinției letone. care indicau uh, pași uh, necesari înainte pași care trebuie făcuți înainte, este foarte important să mai analizăm odată comunicatul cu privire la cadrul comun care a fost uh, publicat de către înaltul reprezentant. Este un pas esențial înainte. Aș vrea să țin cont de remarcile raportorilor din umbră, colaborarea trebuie să fie cât se poate de eficientă, acest subiect trebuie să găsească un consens și această amenințare devastatoare trebuie să își găsească un răspuns pe măsură. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Fotiga. Avem mai mulți vorbitori. Aș vrea să ne limităm la două minute, două minute și jumătate. Dau cuvântul în primul rând domnului Ungureanu de la PP. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc raportorului, raportoarei, pentru cât de bine a lucrat la acest raport. Eu cred că ar trebui să plecăm de la decizia și comunicările Consiliului și anume ceea ce s-a decis în martie 2015, dar și strategia regională UE pentru Siria. Cred că plecând de la această premiză, în ciuda lipsei de finanțare, Stratcomul, Task Force-ul Uniunii Europene, a făcut într-adevăr progrese. Însă un lucru pe care trebuie să îl considerăm în acest uh, raport este amploarea campaniilor de dezinformare cu care ne confruntăm. Ele sunt uh, inițiate chiar la frontiera Uniunii Europene, la est și la sud, dar au ca țintă publicul general din cadrul Uniunii Europene. Și un alt punct care trebuie menționat este că trebuie abordat uh, faptul că se abordează în același document Rusia și statul islamic eu aș zice că nu suntem confruntați decât cu cele două fețe ale aceleiași medalii. E vorba de o încercare de a demola valorile democratice ale instituțiilor prin uh, propagandă sistematică care duce la rândul ei la radicalizare și distruge vieți și distruge modul european de viață. Aceasta e abordarea la bază care se va reflecta și în amendamentele pe care eu le voi înainta în curând. Bineînțeles că mă bucur de munca pe care mai avem de depus cu doamna Fotiga împreună și cu ceilalți colegi pe dosar. Cam atât din partea mea momentan. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ungureanu, și acum domnul Freund are cuvântul care este raportor din umbră de la socialiști. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe doamna Fotiga. Nu o vedeam mie în spate. Vă mulțumesc pentru un proiect de raport foarte structurat despre felul în care se poate contracara propaganda, dezinformarea, lipsa de informații care este direcționată direct către Uniunea Europeană. Înainte să vorbim despre detaliile acestui proiect, permiteți-mi să încercăm să găsim un limbaj comun, o definiție comună a propagandei. După cum știm cu toții, începând din 1930, pe timpul naziștilor, a existat un cabinet special cu un post special care se chema Ministerul pentru Propagandă. Deci, tocmai un minister care era ocupat cu diseminarea informațiilor greșite. Chiar și naziștii nu se um, jenau să facă propagandă pe față pentru ca să transmită informațiile pe care le doreau. Pentru ca să transmită, de fapt, zvonuri, idei, puncte de vedere care ar putea să distrugă statul sau care ar putea să influențeze, mai bine spus, manipuleze opinia publică mai ușor. Occidentul, mai ales uh, America, nu a dorit să stea doar să se uite la ceea ce s-a întâmplat și atunci au creat propriile instrumente de contrapropagandă și apoi în timpul războiului rece um, combaterea hegemoniei sovietice. Instrumente precum Radio Europa Liberă sau Voice of America au fost uh, co create de către și finanțate de către Departamentul de Stat, care doreau prelungirea democrației occidentale, dar aveau ca scop clar valoarea, vânzarea valorilor occidentale către țări în care informația era cu totul sub control. Astăzi, istoricii sunt de acord că mai târziu sateliții de comunicare care permit transmiterea programelor de televiziune dincolo de frontiere au contribuit cu siguranță la căderea cortinei de fier și la căderea regimurilor dictatoriale. În ceea ce privește proiectul acesta de raport, aș dori să exprim câteva rezerve pe care le am față de el. În primul rând, nu mă bucură deloc amestecul propagandei Daesh și propagandei ruse în același raport. A, există o as, um, asumție din partea um, civilizației occidentale că Daeshul, statul islamic, nu este de fapt un stat. Deci pentru ca să comparăm cu Rusia, înseamnă că îi dăm acest uh, statut de stat. Dacă îi punem în aceeași categorie, după părerea mea modestă, acest lucru este contraproductiv. Având în vedere acestea, însă, există clar certitudinea că în anumite părți ale Uniunii Europene influența propagandei ruse este percepută altfel. Polonia s-ar putea să fie uh, supusă unui baraj mai puternic de, um, de flux de informații pro-ruse decât, uh, decât în Portugalia, de exemplu. Deci trebuie să găsim un limbaj care să se poată aplica în toate țările, nu numai în țările care sunt la frontiera cu Rusia. În al doilea rând, cred că este foarte important să facem o distinție între ceea ce eu aș numi propagandă rea și informații bune. În al treilea rând, trebuie să folosim instrumente pentru a încerca să identificăm în ce măsură această propagandă pene, pen, reușește să penetreze masele Adică în ce măsură ea chiar își găsește ascultători printre opinia publică. Nu se știe nici până acum câți oameni citesc, văd sau uh, ascultă știri uh, care vin de la Kremlin și sunt afectați de ele. S-ar putea ca în anumite ministere din diferite state membre acest tip de propagandă a cărei existență nu o neg în niciun caz, să nu mă înțelegeți greșit, deci că această propagandă este interceptată, dar că, de fapt, foarte puțină lume reacționează la aceasta și uh, își uh, pleacă urechea la ceea ce spune Kremlinul. Mai am doar o singură idee, nu vreau să spun că nu este important ce facem, nici nu vreau să ne uh, de, să abandonăm responsabilitatea, însă trebuie să ne gândim bine înainte să facem ceva care ar putea să aducă cu sine o amenințare pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Austreviciu, să are cuvântul acum, vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că minciuni repetate suficient de mult uh, devin similare cu adevărul. Dacă uităm acest proverb, uh, cădem într-o capcană. Suntem cu toții martorii unui război hibrid. Nu putem nega asta. Face parte din realitate. Și unul dintre mijloacele cele mai importante ale războiului hibrid, mai ales în primele stadii ale acestuia, este propaganda. Propaganda care țintește anumite grupuri sociale, teritorii, țări și națiuni. Și trebuie să admit că acest raport din proprie inițiativă, care este făcut de colega Fotiga, e construit pe un fundament foarte solid. Văd motive foarte bune pentru ca acest raport să fie adoptat. Desigur, voi uh, menționa câteva propuneri inițiale din partea noastră în legătură cu modul în care vedem noi lucrurile, dar totuși este un document bun, este un proiect bun pe care ar trebui să lucrăm. De fapt, dragi colegi, propaganda nu recunoaște frontiere. Să folosim o altă formulare, ca să folosim o altă formulare, nu toți pacienții admit că sunt infectați. L-am ascultat pe colegul german spunând că poate țările uh, vecine Rusiei sunt uh, mai afectate de uh, propaganda. Colegul meu austriac, scuze. Bun, deci atunci o să fiți mai neutru față de următorul meu comentariu. Poporul german a, a, a trecut prin acea poveste Lisa, povestea Lisei, o poveste fabricată de, de ruși. Și a durat foarte mult până când germanii să-și dea seama cât de mult uh, cât de mult manipulează Moscova. Și ăsta este doar un exemplu care poate fi menționat. Deci haideți să nu subestimăm și să nu fim foarte prea optimiști, poate, în legătură cu pagubele pe care le poate face propaganda dimensiunile țărilor uh, sunt prea puțin importante. Pentru acest raport, în acest raport aș vrea să punem mai mult uh, accent pe o cooperare necesară între UE și NATO. NATO este o alianță de apărare a valorilor uh, occidentale, a modului nostru de viață și avem scopuri foarte similare, deși sunt bazate pe mijloace diferite. De aceea, cred că merită menționată această cooperare și ce presupune ea. și activitățile de propagandă care vin din țări ostile Europei ar trebui să fie echilibrate mai bine, uh, atât în Bruxelles cât și contracarate atât de la, de la Bruxelles cât și din statele membre. Și ar trebui ca și statele membre să aibă o politică prin care să-și îmbunătățească analiza informației, capacitatea de analiza informației și deciziile necesare atunci când e vorba de informații ostile și de măsuri preventive care trebuie Uh, luate. Și în fine, aș pune mai mult accent pe vecinătate, pentru că trebuie să lucrăm cu acele țări afectate și infectate de informații ostile în uh, vecinătatea Uniunii Europene. Cred că asta e o parte importantă a politicii Uniunii Europene, să susținem Uh, acești vecini, să cooperăm mai eficienți și să avem programe comune și schimb de informații. Așadar, felicitări colegei Fatiga, a făcut un mare efort uh, de a se apropia de ideile noastre pe această chestiune și uh, sper că acest raport nu va fi uh, ultima acțiune a Uniunii Europene în ce privește contracararea propagandei împotriva societăților noastre. Mulțumesc, Petra, doamna Hans, acum. Mulțumesc, aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Fotiga pentru că a creat o bază foarte importantă pentru discuția noastră cu raportul dumneaei. Aș vrea să mulțumesc în primul rând și doamnei Federica Mungherini și colaboratorilor de la Stratcom pentru că ei chiar sunt cu un pas înainte față de noi în discuția noastră și pe baza consultărilor cu Fondul European de Ajustare la Democrație de asemenea. Ei au creat însă primele baze pentru ca noi să putem reacționa la această nouă situație de propagandă care se adresează Uniunii Europene și ne-au ajutat să facem primii pași, deci pentru contracarare și mi se pare că domnul Freund a făcut uh, comentarii foarte pertinente. Avem experiențe deja de propagandă pe acest continent care a avut și intenții rele, avem uh, mai multe momente în care am putut să constatăm acest lucru și tocmai pentru că am putut aduna această experiență ar trebui să să fim acum destul de inteligenți încât într-o nouă situație, cu noi provocări, să reacționăm la fel de inteligent la ceea ce se întâmplă. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și mi s-ar părea foarte inteligent ca răspunsul la propaganda Daesh sau ISIS să fie tratată în altă categorie decât propaganda care vine din partea Kremlinului, pentru că aceasta aduce noi provocări și diferite. Însă eu cred că propaganda Kremlinului are ca țintă foarte conștientă Uniunea Europeană și stabilitatea Uniunii Europene și, spre deosebire de dumneavoastră, nu sunt de părere că mai întâi, în primul rând, europenii de Est sunt ținta acestei propagande. Eu cred că e vorba deja de mulți ani de o intenție generală și anume de a pune în altă lumină ceea ce se întâmplă în Rusia decât ceea ce îi se întâmplă de fapt. Cunoaștem și noi uh, diverse discursuri programatice din Duma rusească în care, de exemplu, Putin s-a a spus că este fan Goebbels, ceea ce pe mine ca german, ca m-a speriat uh, foarte rău, dar sigur că fiecare reacționează diferit și uh, fiecare și-a dat seama atunci poate de natura acestei propagande. Există și foarte mulți um, ruși care suferă chiar de propaganda aceasta din partea Kremlinului și ceea ce ne-ar uh, interesa pe noi în primul rând este să recunoaștem în fine ce este propaganda. Deci că cetățenii din Uniunea Europeană sunt puși în situația să trebuiască să recunoască că anumite lucruri iau într-o direcție foarte periculoasă. Mi se pare că această propagandă pune în pericol sistemele noastre democratice, iar faptul că se um, ne suntem conf- confruntați cu Sputnik sau Raple sau alte, um, așa zis, fabrici de informații care au, și-au sediul în Sankt Petersburg, care, fac care au ca țintă um, mișcări europene și care au o activitate extrem de, de și de bine organizată și de bine finanțată, toate acestea trebuie să fie percepute ca atare de către cetățeni. Cum se reacționează însă la minciuni, la teoria conspirației, la jumătăți de adevăr, la strategii țintite de manipulare, cu siguranță nu cu o propagandă stupidă contra, ci mai degrabă cu informare bună a cetățenilor și o încercare poate de jurnalism de calitate. Cum facem acest lucru? Am început ieri să discutăm cu doamna Fotiga și eu cred că Uniunea Europeană care are această capacitate ar trebui să și vrea să facă aceste lucruri. Da, mulțumesc. Doamna Hams. Acum, domnul Ștetina are cuvântul. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon, domnul Ștetina, nu merge microfonul. Aha, sorry, yeah, da. yeah. once more. Mai încercăm o dată. Așadar, mulțumim, uh, domnule președinte, mulțumim foarte mult. Aș vrea de asemenea să îi mulțumesc doamnei Fotiga pentru acest uh, proiect, uh, pentru acest prim proiect și această primă colecție de idei. Mi se pare foarte bine că în acest raport ne concentrăm atât de mult pe Rusia. Domnul Austrevicius a spus că Rusia uh, poartă un război uh, al uh, hubrisului, dar un război împotriva cui? Împotriva noastră, a Uniunii Europene. Ei folosesc propaganda, minciunile și au un singur scop. Scopul acestei propagande este să distrugă Uniunea Europeană. Este o armă foarte eficientă mult mai eficientă decât rachetele sau tancurile și noi trebuie să ne apărăm de aceste atacuri. Și aș vrea să spun un lucru care este reflectat și în ultimele propoziții din acest raport. Uniunea Europeană este foarte prost apărată împotriva unor arme de propagandă rusești atât de eficiente. Cu toții știm că Federica Mogherini, cu ceva timp în urmă, a fost uh, însărcinată de către Consiliul European să creeze o echipă. Această echipă uh, trebuia să lucreze tocmai împotriva propagandei Kremlinului și ea a făcut această echipă. E o echipă de opt oameni, sunt opt oameni. Asta e apărarea noastră. Sunt opt oameni împotriva a milioane poate, care lucrează din, de la Rus, Russia Today, de la Sputnik, de la toate celelalte outleturi care uh, lansează un flux nesfârșit de minciuni și de propagandă și uh, cred că acest lucru este uh, exprimat foarte corect la sfârșitul raportului. Trebuie să ne concentrăm asupra finanțării. E un lucru la care Chiar trebuie să ne gândim dacă vrem să câștigăm acest război informațional, trebuie să ne apărăm cu succes și pentru asta avem nevoie de bani. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Năminchiț de la Socialiști, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi aș vrea să vă întreb dacă citiți adesea mass media rusești menționate în uh, proiectul de comunicare. Dacă urmăriți regulat conținutul acestora, vă schimbă modul de a gândi, cred că răspunsul e nu la ambele întrebări. Deci trebuie să ne gândim la niște grupuri de populație din Uniunea Europeană care urmăresc în mod regulat aceste medii. Ce știm despre acești oameni? De ce nu se spune nimic despre ei? Cine sunt ei? În ce țări ale Uniunii Europene locuiesc și care e Uh, limba lor maternă. Eu pot numi un singur grup din țara mea, Letonia. Aproximativ 15% din populația țării mele are statut de străin, pentru că nu au, sunt foști cetățeni URSS, nu au niciun fel de cetățenie, nu pot nici vota, deci nici la alegeri locale, naționale sau uh, europene. De 25 de ani sunt excluși din procesul electoral. Ce putem să le spunem lor? Cât de bună e democrația? eu să ne pun o singură întrebare. De ce o, noi nu putem vota nici măcar pentru alegerile locale? Și asta nu e propaganda lui Putin, e o problemă reală care n-a fost rezolvată de 25 de ani, de un sfert de secol, dragi colegi. De aceea ei au mai multă încredere în mass media rusească decât în guvernul uh, local și uh, doar acest exemplu arată că trebuie să ne concentrăm nu pe o luptă abstractă cu propaganda, ci pe rezolvarea problemelor reale ale oamenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să felicit și eu uh, uh, pe autoarea doamna Fotiga pentru acest această abordare excelentă. Sigur, se pare că avem uh, opinii diferite în legătură cu ce vrem să apărăm, care sunt interesele noastre și cum vrem să o facem. Eu aș vrea să mă refer la faptul că există câteva lucruri care ar trebui menționate în raport. Mai întâi, ar trebui să nu uităm că autoritățile rusești actuale, guvernul rusesc actual, încearcă, sigur, să ascundă faptul că uh, ei uh, umflă această propagandă și o direcționează împotriva noastră. Și uh, dar au, pe de altă parte, o linie politică pe care continuă să o urmeze în Rusia și asta arată uh, disparitățile, contradicțiile din societatea lor. Pentru că o, o parte foarte mare din, uh, din societate uh, nu are acces la, uh, la decizii, la putere. Majoritatea este una, în Rusia este una neemancipată. Majoritatea populației, nu e ca și cum majoritatea populației are vreun cuvânt de spus sau vreo influență asupra mersului societății. Deci asta e o diferență care trebuie subliniată. Și apoi, Practic aici avem de-a face cu continuarea Uniunii Sovietice într-o formă nouă. Asta e oligarhia rusească. Avem propagandă împotriva vestului, uh, noi trebuie să ne clarificăm foarte uh, bine ce vrem să apărăm și acest raport ar trebui să se refere la faptul că noi avem niște valori istorice, niște interese uh, și că apărăm aceste interese ale țărilor noastre. Propaganda rusească în toate stadiile ei, este făcută în așa fel și organizată în așa fel, încât uh, există o, e posibilă o referință față de un element sau altul. Uh, Vietnam, Cuba folosesc tot felul de elemente sociale, să zicem, uh, pe care le introduc în discursurile lor și, în mod evident, asta e, le vine direct de la Lenin amestec, amestecul ăsta dintre jumătăți de adevăr și minciuni Uh, deci noi trebuie să spunem foarte clar ce apărăm, niște valori corecte, uh, adevărul. Noi, în vest, în Occident, uh, suntem cei care ne putem garanta libertatea, independența. Și respingem, trebuie să spunem foarte clar că respingem această criză culturală și de gândire care vine din Uniunea Sovietică, practic. Nu trebuie să susținem. Mulțumesc, domnule Iurec. Acum Dau cuvântul domnului Zdroievski, care lucrează, este raportor pentru aviz din partea Comisiei de Cultură. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mai întâi vreau să spun că e un subiect foarte important și evident o problemă serioasă cu care ne confruntăm. Și cred că putem să fim de acord că acest uh, raport vine cam târziu, pentru că propaganda asta uh, a luat niște proporții masive. Aș vrea să subliniez câteva lucruri. În acest moment, Uniunea Europeană e practic uh, fără apărare în fața acestei propagande. Nu are instrumentele necesare pentru a-i face față. Nu există programe de uh, educare, de instruire care să ne asigure că tinerii în școli sunt învățați că marketingul politic și propaganda trebuie să fie uh, foarte uh, grijuliu separate una de cealaltă și trebuie făcută o distinție între ele, între ce una și ce alta. De asemenea, pe de altă parte, trebuie să avem grijă să nu uh, avem abordare prea, prea dură, dar pe de altă parte să nu uităm că propaganda are o influență uh, extraordinară asupra societății, poate uh, convinge opinia publică folosind lucruri care pur și simplu nu sunt adevărate. Dar știm că propaganda are puține legături cu informația reală, corectă și uh, noi trebuie să acționăm pe baza informațiilor, dar pe de altă parte există și dezinformare, Uh, uh, informații greșite, interpretarea uh, informațiilor care la început sunt reale, așa numitul spin, lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea și atunci, atunci când, când se fac lucrurile astea, propaganda devine eficientă. N-ar trebui să vorbim de propagandă de stat națională sau regională. Ar trebui să o vedem ca pe un fenomen ca atare prin urmare, Europa este amenințată de tot felul de tipuri de propagandă și un alt lucru la fel de important și spun asta în concluzie, uh, se pare că în acest moment avem de-a face cu conflicte de tip hibrid cu care uh, cărora trebuie să le facem față și atunci și instrumentele noastre trebuie să devină hibride. Uh, instrumentele convenționale, Uh, din trecut nu vor fi suficiente. Uh, trebuie să ne apărăm uh, valorile, istoria și, prin urmare, avem nevoie și de mijloacele tehnologice prin care să contracarăm propaganda și informațiile false sau eronate care ne sunt aruncate în față pentru a evita situații în care ne-am, ne-am putea ajunge la, la lucruri mult, mult mai neplăcute. Așadar, este important ca în ace- cred că nu trebuie să răspundem la propagandă cu propagandă. Cred că trebuie să ne menținem valorile europene și să facem distinția între uh, uh, propagandă și informare. Sursele propagandei ar trebui întotdeauna date în vileag, uh, descoperite și ar trebui totdeauna să spunem care sunt interesele celor care fac această propagandă, dar pe de altă parte să, să oferim și informație corectă, utilă uh, și să pregătim pe tineri în special uh, pentru ca aceștia să, să, să fie cumva vaccinați împotriva propagandei și cred că putem uh, presupune că informația oferită în societate trebuie să fie corectă. Domnul Panțeri. Mult brevemente, ma... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurs, fiind, scurt, fiind că suntem încă la dezbatere, aș vrea să îmi exprim câteva uimiri în legătură cu ceea ce lucrăm aici la acest dosar. Uh, în primul rând, uh, există anumite riscuri care trebuie evitate. Riscul este acela de a avea o viziune distorsionată, mă gândesc aici, pentru favorizarea unei zone geografice și eu cred că este destul de periculos să facem așa ceva, să asimilăm, de exemplu, Rusia cu Daeshul am uh, văzut că noi trebuie să dăm de multe ori dovadă de discernământ și de diferențiere, pentru că altfel s-ar putea să o luăm într-o direcție absolut greșită din punct de vedere politic. Un al doilea element uh, este probabil necesitatea de a profunda mai mult mijloacele tehnice și instrumentele care sunt necesare. Mă gândesc aici uh, la domeniul informatic, nu numai pentru a avea un cadru de monitorizare a situației, ci și pentru a pune în aplicare situații, uh, de a pune în aplicare măsuri concrete și mai ales să folosim instrumente care să fie adecvate, să fie potrivite. Care ar fi instrumentele necesare pe care ar trebui să le folosim pentru ca Uniunea Europeană să, răspund, să răspundă eficient la aceste probleme. Aceasta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Și permiteți-mi la punctul 3 să mai fac un comentariu. Cred că cea mai puternică propaganda împotriva Uniunii Europene nu vine de la țările terțe, ci de la țările membre, unele dintre ele. Și eu cred că acest document nu poate să se refere și la răspunsul politic mai puternic pe care ar trebui să-l dea Uniunea Europeană împotriva propagandei din partea terților. Această temă s-a mai discutat când vorbeam de valori, sigur, întotdeauna revenim imediat la valori, dar să ne gândim și la identitatea europeană. Pentru că în momentul în care identitatea este scuturată de ceva, este mai obiect, obiectiv, mai fragilă, mai vulnerabilă față de propaganda uh, externă și atunci se întâmplă aceste, aceste schimbări. Dacă nu aprofundăm acest subiect, e clar că vom fi uh, și noi, la rândul nostru, o țintă a încercărilor externe. Dar eu cred că trebuie să vorbim de acest raport acesta este și uh, ce încercăm noi să evităm, să nu se dezintegreze procesul european politic. Vorbim aici de propaganda pe care o fac alții în fața noastră, care încearcă să ne distrugă, dar noi încercăm să ne autodistrugem și noi, deci trebuie să punem aceste două elemente împreună. Sunt fundamentale să identificăm cele două elemente, aspectul politic și uh, confruntarea cu ceea ce vine din afară. Eu zic că este esențial să plasăm aceste idei în uh, raport, din punct de vedere obiectiv. Da, foarte interesantă propunerea noastră, spune președintele, o să vedem dacă îl urmăm atunci pe colegul nostru Freud, eliminăm partea de Daesh și punem identitatea europeană mai degrabă în centru, pentru ca să schimbă oarecum și natura raportului. Dar vreau să dau cuvântul acum domnului Epitideos, vă rog. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην έκθεση... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, rezoluția privind propaganda, Rusia este și ea menționată, ceea ce mi se pare contradictoriu față de politica urmărită actualmente de Uniunea Europeană. Considerăm Rusia partener strategic avem acorduri referitoare la gestionarea crizei din Siria și în același timp considerăm Rusia țară inamică, nu parteneră, pentru că propaganda e o armă de război. Ce vrem? Să facem din Rusia imaginea unui dușman sau ne dorim un partener? Cred că dacă vrem să avem peruși drept parteneri, atunci cred că trebuie să uităm de atitudinea beligerantă, marțială. Cred că ne contrazicem un pic aici și, într-adevăr, uneori e greu să faci deosebire între informare și propagandă și cred că important pentru noi e să spunem pur și simplu adevărul. Propaganda își propune să prezinte într-un anumit fel evenimente reale și cred că dacă vrem să ne menținem credibilitatea, atunci trebuie să dăm dovadă de solidaritate între statele europene, ceea ce ar însemna să nu permitem unui stat membru să uh, fie sărăcit cu totul. Nu poți spune că Uniunea se bazează pe solidaritate și pe valori și să lași un membru să se descurce singur cum poate. Cred că locul cel mai indicat pentru a începe combaterea propagandei e să-ți accepti propriile defecte și uh, greșeli, dacă există. Dacă se vorbește de Rusia și de folosirea Bisericii Ortodoxe ca mijloc de propagandă, ei bine, eu sunt membru al Bisericii Ortodoxe și uh, aceasta nu face propagandă, ci uh, predică mesajul uh, din, uh, din Biblie și cred că dacă ni se spune că atunci când ni se facem rău trebuie să întoarcem celălalt obraz, atunci așa trebuie să facem. Asta nu înseamnă că biserica face propagandă. Se spune de asemenea că Rusia periclitează anumite valori, dar exact ce valori atacă și că rescrie istoria. Ce istorie rescrie Rusia? E o declarație destul de riscată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Deus. Deus. Nu cred că suntem așa de beligeranți, ci mai degrabă altcineva este. Nu noi am ales să fim rivali în loc de parteneri, dar mă rog, e altă problemă dar e rândul doamnei Caniete și uh, vă va spune mai multe. E și fost raportor pe politica de, pe strategia politică externă, deci îi dau cuvântul. Da, uh, chiar asta vreau să spun, că eu consider că acest raport al doamnei Fotiga și contribuția Parlamentului la raportul în pregătire al doamnei Mogherini în legătură cu strategia globală uh, privind uh, politica externă și de securitate. Trăim într-o lume digitală, interconectată, interdependentă și ceea ce discutăm astăzi e cum să găsim un echilibru bun, fragil, între libertatea presei și concurența loială pentru că în situația actuală nu putem vorbi nici de concurență loială. Dacă ne uităm la companii precum Russia Today sau Sputnik, care sunt finanțate din bugetul de stat în mod semnificativ. De aceea e foarte important ca Comisia Europeană să facă nu numai studii referitoare la aceste forme de război hibrid informatic, ci și ca studiile să ducă până la urmă la o înțelegere reală a nevoilor, să se identifice și soluții de promovare valorilor europene și de finanțare acestora, pentru că fără finanțare nu vom putea niciodată să contracarăm uh, ideologiile acestea uh, agresive. Și m-aș referi și la alte câteva elemente care mi se par importante. Trebuie să acordăm mai multă atenție educației și felului în care analizăm informația. Trebuie să existe un proces educativ pe durata întregii vieți. Apoi trebuie să vedem cum putem consolida rețelele europene de informații și cum putem să ne folosim de cunoștințele deja dobândite de alte organizații internaționale și m-aș referi aici la Centrul de Excelență NATO de la Riga. Există și alți participanți însă. Și în încheiere mă refer la finanțarea ilegală canalizată în modalități diferite și folosită pentru aceste războaie informatice hibride și cred că nu doar statele membre trebuie să dispună de servicii de, informa- de servicii de informații care să se ocupe de acest lucru și știu că statele membre nu uh, se ocupă, ci trebuie să ne concentrăm și pe crearea unei agenții de informații europene care ar putea investiga legăturile și finanțările ilegale care, de care beneficiază ziariștii și ONG-urile care încearcă să denatureze comunicarea de bună credință și informarea onestă. Știm cu toții că Nimic nu e mai ușor decât să speli pe creier. Și trebuie să fim foarte atenți atunci când ne apărăm valorile. Pentru că aceasta e sarcina primordială și cea mai importantă a noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Sandra. Dau acum cuvântul din nou doamnei raportor, doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi în această dezbatere. E foarte important să profităm de acest prilej de a face schimb de opinii. Așa cum spuneam nu e foarte ușor să structurezi această discuție, să faci o prezentare sintetică a subiectului. Nu există prea multe uh, documente care să susțină orice afirmație făcută, dar oricum trebuia să plecăm de undeva și în dezbaterea noastră. Apreciez faptul că proiectul de aviz a fost uh, discutat, ne oferă material nou, informativ, pe care să-l absorbim. Și mi-a trezit interesul în mod deosebit această observație referitoare la necesitatea de a contracara Uh, războiul hibrid folosind anumite instrumente hibride. Sunt dispusă să mai discutăm despre această idee în reuniunea raportorilor din umbră, care e programată în timpul următoarei sesiuni uh, de la Strasburg. Și mulțumesc colegilor pentru sprijin. Mă bizui pe faptul că își vor detalia observațiile și permiteți-mi încă o dată să semnalez strategia de comunicare a Kremlinului. Unii doresc să folosească acest sistem al Putin uh, pentru a încerca să ne manipuleze pe noi, cei din vest, și să facă legătura într-un raport cu ceea ce ne vine dinspre sud, în principal comunicarea strategică a Daesh. Fie că ne place sau nu, există mai mulți actori, o diversitate de actori care se pronunță împotriva noastră și trebuie să înțelegem această diversitate, să o recunoaștem și să înțelegem și de asemenea să înțelegem că sunt actori diferiți și că deci trebuie combătuți în mod diferit. Totuși n-ar trebui să ne menținem naivitatea în confruntarea acestor uh, amenințări, pentru că ele sunt reale. Și pentru a răspunde domnului Freund în legătură cu eventuala diferență dintre Polonia și Portugalia, în ceea ce privește uh, ca țintă a propagandei rusești. S-a spus în uh, raport că măsurile întreprinse sunt adaptate special publicului din diferite state membre ale Uniunii. Într-o oarecare măsură, probabil că efortul e mai mare în cazul Poloniei. Totuși, să știți că suntem bine vaccinați. Avem în spate secole întregi în care ne-am obișnuit cu acest lucru. Nu din întâmplare, printre cei puși pe lista neagră de Putin se găsesc uh, destul de mulți polonezi. Da, sunt diferențe, dar, cum spuneam, procesul e de așa natură încât um, acțiunile Rusiei se îndreaptă probabil în aceeași măsură și către vechile state membre. Cred că Petras, Petras Ostravicis, uh, menționând cazul acelei fete din Germania, a ilustrat foarte bine această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fatiga, pentru concluziile dumneavoastră în urma dezbaterii. Simt că se va negocia mult uh, în rândul raportorilor din umbră, pentru că sunt multe probleme și de identitate și uh, legitimitate și cum operăm și vă urez mult succes în discuții. Reamintesc tuturor că termenul pentru amendamente la acest proiect este peste două zile, 26 mai, deci toți cei care doresc să facă propuneri de modificare, amendamente, să facă acest lucru, pentru că mai discutăm pe 27 iunie și votăm în afet pe 12 iunie și apoi în plenar în septembrie. Am două anunțuri și o reprogramare a subiectelor. O să discutăm a, acum vizit, raportul privind vizita în Bosnia-Herzegovina, pentru că a fost amânat uh, de dimineață și unii dintre dumneavoastră ați primit o invitație în seara aceasta a, uh, la ambasada americană, o prezentare a unui film nominalizat la Oscar, un documentar despre Maidan, Winter on Fire, și acum biroul extins uh, AFET o să înceapă mai devreme, astfel încât, dacă vreți, la șapte și jumătate la Bozar puteți să vizionați filmul. Să ne spuneți dacă doriți să veniți. Și acum urmează punctul de pe ordinea de zi, vizita în Bosnia și Herțegovina. Am fost la Mostar și Sarajevo, un uh, miercuri și joi. A fost prima vizită a FED în Bosnia și Herțegovina, după ce țara a depus candidatura oficială pentru calitatea de membru a Uniunii pe 15 februarie. Vă amintiți cât de activ și important a fost Parlamentul European în crearea unei atmosfere propice pentru primirea în condiții bune a acestei candidaturi, mai ales în Consiliu, și în președinție și ne-am bucurat de sprijin din partea comisiei și a altei reprezentante, doamna comisar Mogherini și al comisarului Han. Vizita noastră a început cu discuții la Mostar, un, unul dintre orașele cele mai mari după Sarajevo, și tema a fost implementarea acordului constituțional din 2010 pentru a organiza corect uh, alegerile locale. Uh, din păcate, n-au mai avut alegeri locale din 2008, în 2012 nu s-au organizat, deci sunt programate acum la începutul lui octombrie și se speră că va exista un acord al partidelor politice pentru ca aceste alegeri să fie chiar organizate. Ne-am întâlnit și cu domnul președinte, cu premierul, cu președintele Consiliului de Ministri care a vizitat apoi, uh, care a vizitat de altfel recent uh, Parlamentul la Strasburg și ne-am întâlnit cu domnul Noalici și doamna Smianulici, colegii din Parlament, din delegația pentru Comisia Parlamentară pentru Stabilizare și Cooperare ne-au ajutat să transmitem din nou mesajul că trebuie să se adopte reguli procedurale la începutul următoarei sesiuni, uh, la începutul lui iunie la Strasbourg. Am avut contacte intense cu diplomați, cu reprezentantul special al Uniunii, domnul Bigemark, precum și cu ONG-uri. Țara are ca prioritate nu doar agenda pentru reforme, dar și stabilirea unui mecanism de reformă, precum și adoptarea, uh, semnarea acordului de stabilizare pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană și uh, va fi foarte important ca alegerile din octombrie să fie bine uh, supravegheate și raportate. Vrem să accelerăm reformele, dar și să avem coeziune în țară, pentru că Știm că există uneori uh, inițiative pentru separarea Republicii Sârbska, așa numite Republicii Sârbska, dar am văzut în ce mod inacceptabil uh, l-a atacat de curând pe episcopul Pumanița, uh, care a și vizitat Parlamentul de curând și pe ordinea de zi a fost și a, um, prelucrarea cererilor de candidat de depunerea candidaturii în Consiliu. Sperăm că în 2017, în timpul președinției slovace, vom avea rezultate pozitive. Și acum dau cuvântul lui Cristian Preda, raportorul nostru, care a pregătit un raport excelent, adoptat acum două luni și care vă mai spune ceva detalii despre procesul de reformă și care au fost impresiile sale în urma vizitei. Cristian? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Andrei Plencovici a făcut o prezentare foarte amplă a tot ceea ce am făcut acolo, în Bosnia, acum o săptămână, și într-adevăr am început uh, cel put- la Mostar, la început când am uh, programat vizita, am decis să mergem întâi la Mostar pentru ca să felicităm uh, forțele politice din Bosnia-Herzegovina pentru că au ajuns la un acord care ar putea să ducă la alegeri locale Însă, din păcate, negocierile care păreau să meargă spre un deznodământ pozitiv nu au ajuns la acest punct final și deci am fost la fața locului pentru ca să ascultăm diferiții responsabili politici. Am, uh, ne-am, am văzut SDA aștept și SDZ, polit, forțe politice locale importante, și mai multe altele pe lângă acestea și am vrut să înțelegem de ce alegerile locale o să aibă loc peste tot în Bosnia-Herzegovina, dar nu în Mostar. Vă amintesc că aceasta a fost o problemă deja mai veche. Reacția care ne-a surprins oarecum a fost uh, că ni s-a spus că este responsabilitatea comunității internaționale să găsească o soluție. Noi am reacționat la aceasta, zicând că Bosnia-Herzegovina trebuie să își asume responsabilitățile, angajamentele politice în legătură cu uh, zona Mostarului. Am transmis adeșadar un mesaj foarte puternic, inclusiv în întâlnirea pe care am avut-o cu președintele Zerbevovici, cu privire la importanța de a organiza alegeri în Mostar. Am discutat după aceea în întâlnirile pe care le-am avut uh, la Sarajevo și pe o așteptare importantă din partea autorităților și anume un răspuns la depunerea candidaturilor. Am insistat asupra necesității de a îndeplini cele trei angajamente care sunt foarte clare. Andrei le-a menționat înainte. Mecanismul de, coordona, de coordonare care este întârziat în momentul de față. Adaptarea acordului de stabilizare și asociere în urma aderării Croației și, bineînțeles, agenda reformelor, adică puncte extrem de importante, un mesaj pe care, de altfel, delegația uh, domnului Vigemark a subliniat-o în numeroase momente. Vreau să subliniez că am primit un răspuns foarte și un ajutor foarte important din partea acestei delegații. În legătură cu contactul cu responsabilii politici, trebuie să spun că am avut uh, posibilitatea de a ne întâlni cu Novalici și Zianovici cu premierii și am prezentat doamnei Țianovici o parte din raportul uh, de care vă amintiți, care a fost adoptat de către Parlamentul nostru în legătură cu Republica Sârbscă, un adoptat în majoritate, cu majoritate, însă reacția pe care a avut-o nu a fost neapărat foarte amicală. Ea a uh, caracterizat raportul ca fiind superficial și tendențios. Nu a fost neapărat într-un ton foarte cooperant ci mai degrabă tocmai a vrut să-și arate distanța față de acest raport. Noi am spus că vrem să implicăm Republica Sârbska și autoritățile în acest efort, care este un efort comun uh, din uh, Bosnia, în Bosnia-Herzegovina cu privire la un parcurs european al acestei uh, regiuni. Am invitat Republica Sârbska să lucreze împreună cu noi am avut și mai multe vești bune în legătură cu recensământul uh, și metodologia care va fi aplicată pentru ca să se gestioneze rezultatele, pentru publicarea rezultatelor. De atunci însă avem, uh, am avut evoluții un pic am descu- care sunt destul de descurajante, mai ales din partea Republicii Sârbsca. Un punct foarte important pe care l-am menționat și care este esențial pentru această țară este lupta împotriva corupției și faptul că mm, instituțiile au făcut eforturi foarte mari, dar uh, și că există procurori care nu le este frică să lucreze la dosare care sunt legate de responsabili politici, tocmai însă de aceea trebuie ca partidele politice să își asume uh, lupta împotriva corupției. Am uh, încercat să transmitem mesajul și din partea colegilor noștri uh, din Bosnia în ceea ce privește lucrările de la SPAC. Va avea loc o discuție în câteva zile. Președintele nostru, Elmar Brock, care tocmai uh, ni s-a alăturat, împreună cu colegul nostru Pizzula, au da, vorbesc, vorbesc de dumneavoastră, domnule președinte. Deci, președintele Broc și cu domnul Tonino Pițula au trimis o scrisoare în numele comisiei noastre pur pentru a clarifica problema regulilor de procedură. Le-am amintit colegilor parlamentari importanța de a adopta o poziție rezonabilă pentru ca această instanță care face posibilă cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele talentul bosniac să poată să fie adoptată și următoarea reuniune va avea loc la începutul lui iunie. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată cred că a fost o vizită foarte bună. Mulțumesc delegației la fața locului delegației Uniunii care ne-a ajutat. Thank you very much to telling us and me the news about your trip to Bosnia. Mulțumim foarte mult pentru că mi-ați transmis mie ultimele informații despre vizita dumneavoastră din eh, Bosnia-Herzegovina. Cred că o voce croată mai vrem să ascultăm, doamna Suița. Da, mulțumesc, fiind dat că eram doar, eh, am fost acolo doar în prima zi și la dineu cu domnul Vigeman, nu pot să spun mai mult. Uh, în orice caz, după părerea mea, există o diferență când vorbim aici în Parlament uh, și facem declarații și rezoluții și apoi când mergi să vezi situația la fața locului. Lucrurile sunt foarte diferite atunci și ceea ce mă frapează cel mai mult este că liderii politici, mă refer aici la liderii locali, la Mostar, uh, nu pot să se pună de acord uh, pe, de exemplu, pe situația alegerilor. Deci nu pot avea o majoritate în adunarea parlamentară în Serbia pentru a implementa decizia Curții Constituționale. Și deci, dacă se întâmplă așa, întrebarea e cum ar putea să continue uh, pe teme mult mai uh, importante. Aceasta este îngrijorarea mea. Eu sunt pentru Bosnia-Herzegovina, sunt pentru integrarea în Uniunea Europeană, dar aceasta mă face să mă uit mai cu îngrijorare la subiect. Vor să schimbe legea electorală, dar nu pot să o facă fără să implementeze aceste decizii ale Curții Constituționale, deci haideți să vedem ce se va întâmpla. Oricum, dumneavoastră mi-ați spus că vizita a fost foarte bună și ne bucurăm de aceea de o abordare progresivă și pe viitor. Haideți și să continuăm să lucrăm împreună pentru ca să ajutăm Bosnia-Herzegovina. Short remark, Aș vrea să fac o scurtă remarcă, dacă îmi permiteți. Mai ales când ați vorbit de Mostar, pentru, deși eu n-am fost acolo când ați fost în Mostar, dar uh, am fost la dezbatere de la Sarajevo. În Bosnia-Herzegovina dar nu numai, se pune foarte stringent problema următoare. În aceste țări, de atâta frică de trecut, nu există curajul de a te uita în viitor. Și toată lumea se blochează reciproc pentru ca să își mențină poziția prezentă și pentru ca să nu se întoarcă trecutul. Și de aceea lipsește, de fapt, curajul care de fapt îi stă la baza Uniunii și unirii în cadrul Uniunii Europene și face ca această zonă să fie un microcosmos și eu zic că aceasta împiedică un pas înainte. Și rezultatul este că viața devine mai uh, proastă pentru cetățeni, pentru oamenii de acolo, nu mai bună cum e în Europa. Atâta timp cât uh, încrederea în viitor lipsește, care este o idee esențială. O să ne aflăm în acest blocaj și o să stăm în starea de acum. De vină sunt toate cele trei grupări în uh, feluri diferite, dar sunt toate trei de vină. Uh, și cred că trebuie să găsim aici o nouă abordare. Mi s-a părut foarte interesant, poate chiar cel mai interesant, din punct de vedere conținut, că am avut o întâlnire comună cu premierul Federației și cu premierul Republicii Sârbska. Și erau oameni dintr-o generație mai tânără. La conținut nu s-a schimbat mare lucru în ceea ce privește discuțiile, dar am avut senzația că felul în care ei tratau între ei și se abordau reciproc era mult mai constructiv decât ceea ce știam noi din trecut. Și Sper că nu m-a înșelat instinctul aici. Mi se pare că acesta este mesajul cel mai important, poate, de transmis. Știm că acolo întreaga zonă nu poate fi ținută coagulat decât cu perspectiva europeană. Sper însă ca perspectiva europeană să nu fie doar un fals pentru a putea păstra situația, ci tocmai să fie percepută ca o posibilitate și aici nu mai sunt foarte sigur dacă e vorba doar de o manifestare artificială pentru a putea păstra formatul de intrare în Europa, de altfel fiecare face oricum ce vrea el și se duce în toate direcțiile. Eu cred că exact aici este sarcina noastră să vorbim direct de, despre acest lucru cu ei și să nu ne ascundem în spatele unor retorici diplomatice. Uh, Cred că am făcut acest lucru mult prea mult timp și uh, prea des. Trebuie să se conștientizeze că suntem de această părere și sondajele arată că se va înțelege de către opinia publică această nevoie pentru că dacă nu, oricum se merge în direcția greșită. Nu putem să păstrăm uh, situația actuală dacă în peste 20 de ani vom fi tot aici și vom avea o perspectivă europeană, într-adevăr nimeni nu o să mai creadă în ea. Deci e în interesul stabilității regiunii respective să facă uh, acest pas de conștientizare și de aceea eu m-am mai gândit încă o dată foarte serios dacă nu ar trebui la următoarea reuniune comună cu premierul Federației și cu ministrul uh, uh Republicii Sârbska să nu ne mai întâlnim la Sarajevo, ci în Republica Sârbska. Da, Sigur, iată, tu spui da, dar unii spun da, sigur, ar trebui să o facem, alții nu se uită așa la mine. Ambii au spus că vor aș, să se întâlnească și pe alt teritoriu. Tocmai pentru a obliga la o schimbare de paradigmă de gândire. Dacă putem găsi o soluție, eu zic că orice abordare este bună, orice noire a abordării e bună și vreau să mulțumesc foarte mult colegilor care au participat la această vizită și astfel încheiem ședința partea publică și acum o să trecem imediat la birou. Avem o întâlnire pe 2 iulie. Iu, 2 iulie. 2 iunie. Și mă întreb dacă avem nevoie de o reuniune joia viitoare. Joia viitoare, deci nu știu ce avem pe ordinea de zi. Sigur că întotdeauna putem pune ceva pe agenda, că destule probleme în lume, în afară de parlamente, de rapoarte ale Parlamentului, care nu par destul de importante, ca să ne întâlnim pentru ele. E vorba de ziua când de obicei în grupul PPE nu-i prezent, nu? în general, pentru că joi pe doi nu o să fie probabil PP-ul aici. Dacă nu există o, neapărat o nevoie stringentă, eu aș propune să tăiem reuniunea din 2 iunie și să ne întâlnim atunci pe 13-14 iunie. Și avem și o reuniune pe 6 iunie, oricum, la Strasbourg Și poate să ne gândim eventual să punem lucruri importante pe ordinea de zi pe care să le putem trata, care trebuiau tratate pe doi. Dacă sunteți de acord. Sunteți de acord? Bun. Oricum, acele jumătăți de zi, joia, nu sunt uh, foarte marcate de o prezență impresionantă. În general, când nu sunt voturi, toată lumea în avion deja. Deci, uh, cred că și domnul Tenoc o să aibă astfel timp să se ocupe de Brexit. Să-i dăm timpul să se ocupe ceea ce ar fi un mare avantaj pentru noi. Mulțumesc, se încheie ședința publică. Yes, no sense of humor.